declarată sesiunea Parlamentului European întreruptă pe 18 iulie. Câteva comunicări. O veste extrem de tristă a fost dispariția neașteptată a unui coleg al nostru, deputatul portughez Andre Bradford, care astfel, în urma decesului său, nu mai poate fi în slujba țării sale, a partidului său și a Parlamentului European. Un coleg foarte tânăr, avea 48 de ani, și-a dedicat viața activității civice în apărarea democrației, în apărarea autonomiei politice a Azorelor și a fost recunoscut de toți pentru faptul că era o persoană foarte bună, un orator desăvârșit și avea o cultură deosebită, dar și o etică deosebită. A fost recent ales în Parlamentul European și iată avea în fața sa o nouă provocare. Trebuie să ne amintim de experiența lui Andrei și transmit uh, condoleanțe familiei sale, prietenilor săi, socialiștilor și democraților și tuturor colegilor săi din Parlamentul European. Mai am încă o comunicare tristă, pentru că săptămâna trecută au avut loc inundații grave în Europa, care au afectat o zonă din sud-estul și centrul Spaniei. Au, și-au ieșit din matcă râuri în provinciile din uh, Alicante, Murcia, Almeria, uh, Granada, Albacete și Madrid. Șase persoane și-au pierdut viața. Zeci de mii au fost obligate să-și abandoneze domiciliile și uh, locul de muncă în numele Parlamentului European doresc să transmit simpatie um, celor afectați și condoleanțe familiilor victimelor și exprim solidaritatea noastră cu cei afectați de aceste inundații. Aș dori să transmit și recunoștința noastră serviciilor de urgentă și echipelor de salvare din corpurile speciale și tuturor voluntarilor care participă la uh, activitățile de intervenție în urgență. În memoria colegului nostru și al victimelor din Spania și a victimelor din Spania, aș dori să vă invit pe toți să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Onorevole Piri a intervenire. Doamna Piri a cerut cuvântul, vă rog. Yeah, it's working. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută a avut loc un schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Spre bucuria noastră, Oleg Sentsov și 24 de uh, membri ai marinei ucraine, ucrainiene, ucrainiene au fost eliberați. Însă suntem de acord că acest schimb de uh, uh prizonieri nu trebuie să fie în detrimentul justiției pentru MH, MH, zborul MH17 predarea sus, uh, suspectului principal uh, către Rusia a fost foarte dureroasă pentru victime. Suntem solidari față de Ucraina, dar ne așteptăm să respecte rezoluția ONU care spune că trebuie găsiți vinovații pentru uh, doborârea zborului MH17. Mulțumesc! Grazie, grazie onorevole Piri. Mulțumesc, doamnă Piri. Procesul verbal al sesiunii de pe 18 iulie 2019 și textele adoptate au fost distribuite. Aveți observații? Domnule Papadakis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În momentul de față, Ciprul este amenințat de marina turcă. S-au construit platforme în zona exclusivă economică a Ciprului, care ține, ține de Uniunea Europeană, iar uh, guvernul uh, turc amenință orașul Famagusta în mod constant, protejat de rezoluții ale ONU și ale Parlamentului European. Parlamentul European are obligația, datoria să acționeze. Consiliul a decis să impună sancțiuni împotriva Turciei. E important ca Parlamentul European să țină aceeași linie. Mulțumesc. Am întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul verbal. Dacă nu sunt, considerăm acest proces verbal ca fiind adoptat. În urma decesului domnului Bradford și în urma numirii domnului Roberto Gualtieri, ministru al economiei și finanțelor în guvernul italian, Parlamentul European uh, ia act uh, de faptul lor că uh, locul lor este vacant de, din iulie și din septembrie 2019. O altă comunicare. Autoritățile competente din Danemarca mi-au comunicat că domnul Marian Vin a fost ales eurodeputat în locul domnului Iepe Cofort uh, cu efect din 2 iulie 2019. Autoritățile competente din Portugalia mi-au comunicat că doamna um, Isabel Carvalhes a fost aleasă eurodeputată în locul domnului Andrei Iorche Dionisio Bradford, începând din 3 septembrie 2019. Și urez bun venit noilor noștri colegi Uh, care fac parte, din parlament, fac parte de drept din uh, Parlament și din organele sale prevăzute de drept. Comisia Jurii a verificat prerogativele uh, prerogativele domnilor Anso și Aria Ceveria și au propus ca mandatul lor să fie validat începând din 4 aprilie și 21 mai 2019 până la sfârșitul Uh, man, uh, legislaturii mandatului 2 uh, iulie 2019. Aveți observații? Dacă nu, aceste două mandate sunt validate. Grupurile PPE, SND, Verzi ID și ECR și deputați neafiliați mi-au uh, comunicat decizii privind modificări, privind numiri în comisii și delegații. Acestea vor fi incluse în procesul verbal uh, al sesiunii de azi și vor intra în vigoare uh, la data acestui anunț comisiile juri, tran și emplu au trimis rectificări la texte adoptate de Parlament. Conform articolului 241 aliniatul 4 din regulament, aceste rectificări sunt considerate adoptate dacă până în, într-un termen de 24 de ore de la anunț, un grup politic sau număr de deputați care este cel puțin egal cu pragul inferior nu cer ca acestea să fie votate. Rectificările sunt disponibile pe site-ul web al uh, plenarei uh, și uh, titlul acestora vor, va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Comisia CULT a hotărât să demareze negocierile instituționale um, cu Consiliul Conform regulii 72 din regulamentul de procedură, pozițiile adoptate de Parlament în prima lectură reprezintă mandatul pentru aceste negocieri și sunt disponibile pe site-ul web al plenarei și titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Încă un anunț în legătură cu alegerea um, ombudsmanului, mediatorului european. Dragi colegi, pe 30 august 2019 a fost publicat uh, în jurnalul oficial o invitație uh, pentru a se depune candidaturi pentru alegerea uh, ombudsmanului european. Termenul uh, pentru candidaturi este 30 septembrie 2019. Pe 4 septembrie ați primit din partea mea un e-mail uh, cu informații suplimentare. Aș dori să vă amintesc că, conform articolului 231 aliniatul 2 din regulamentul de procedură, fiecare candidatură trebuie să fie sprijinită de cel puțin 40 de deputați, care reprezintă cel puțin două state membre. Fiecare deputat poate să sprijine o singură candidatură. Dacă un deputat sprijină mai multe candidaturi, Ehm, niciuna dintre atât, aceste gesturi de, niciunul dintre aceste gesturi de sprijin nu va fi luat în considerare. După ce o candidatură este transmisă președintelui, nu se mai pot retrage sau adăuga ă, semnături de sprijin. După termenul ă, depunerii candidaturilor, voi evalua admisibilitatea candidaților, voi transmite candidatura lor Comisiei pentru Petiții, care va organiza audierile candidaților la începutul lunii decembrie. Aceste audieri vor fi deschise tuturor deputaților alegerea noului mediator în plen este prevăzută pentru uh, sesiunea plenară din luna decembrie. Și acum trecem la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi adoptat de conferința președinților pe 12 septembrie, conform articolului 157, a fost uh, distribuită. Câteva propuneri de modificări. După consultările cu grupurile politice, aș dori să propun următoarea modificare a proiectului definitiv uh, de ordine de zi, în legătură cu ziua de marți. Titlul uh, declarației Comisiei privind poziția comună a Uniunii europene înainte de uh, summitul ONU pentru climat de la New York s-ar schimba în pregătirea summitului uh, privind acțiunea pentru climat și uh, al summitului uh, privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York. Aveți obiecții? Dacă nu sunt obiecții, această modificare este considerată adoptată. Tot pentru ziua de marți. Grupurile verzilor și GUE au cerut ca Uh, după uh, dezbaterea declarațiilor uh, Comisiei și Consiliilor privind incendiile de pădure din Amazonia să se voteze o rezoluție joi dimineață. Dau cuvântul domnului Lamberts, președinte, pentru a prezenta solicitarea în numele grupului Verzilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ce se întâmplă în Amazon, pentru că nu vorbim la trecut, ci vorbim la prezent, incendiile masive de păduri, din uh, regiunea Amazoniei sunt o problemă de dimensiune mondială și este legitim ca acest Parlament nu numai să dezbată acest subiect, ci să se și exprime. Dacă ne limităm doar să dezbatem această situație, să discutăm despre ea fără să extragem concluzii, văd deja mai multe uh, persoane din Amazonia, cei care dețin uh, afacerile uh, din agricultură, uh, frecându-și mâinile de bucurie, văzând lipsa de implicare a Europei. De aceea este foarte important ca dezbaterea noastră să fie completată cu o rezoluție care să spună clar care este punctul nostru de vedere și consecințele pe care le va uh, trage uh, Uniunea Europeană dacă Brazilia își păstrează poziția pe care o are astăzi, spunând că nu e nicio problemă și că până la urmă europenii n-ar trebui să se bage în treburile altora. Cred că cazul Amazoniei este treaba noastră a tuturor, este patrimoniul mondial, este un element esențial al luptei împotriva schimbărilor climatice și nu putem putem să lăsăm situația uh, de astăzi fără consecințe. De aceea vă invit să uh, votăm um, elaborarea și votarea ulterioară a unei rezoluții a acestui Parlament care să spună clar care sunt consecințele acestui, acestei situații. Vă mulțumesc! Contrarii. Mulțumesc! Sunt intervenții împotrivă. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Nu? Atunci votăm solicitarea prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Hanno votato tutti la votazione. No, no, no. Ba, ba, ba, ba. A votat toată lumea? Nu? S-a închis votul. respinta. Se respinge. Deci, ordinea de zi rămâne neschimbată. Tot pentru uh, ziua de marți, grupurile ID și GUE. Doamna Crețu, ce s-a întâmplat? Prego, onorevole Crețu. Vă rog, doamna Crețu. Il microfono. Cu microfon. Îmi cer scuze, nu funcționează cartela mea, dar am votat pentru. Cartela de votare nu funcționează, dar am votat pentru. Prendiamo atto, grazie. Luăm notă. Mulțumesc. Deci tot pentru ziua de marți. Grupurile ID și GUE au cerut ca dezbaterea și votarea raportului domnului Gualtieri în, legă, Gualtieri în legătură cu numirea președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, să fie amânată până la plenara din octombrie 1 pentru a permite doamnei Lagarde să fie prezentă. Dau cuvântul mm, domnului B pentru a prezenta solicitarea grupului ID. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dezbaterea și votul prevăzut în prezența doamnei Lagarde mâine fusese programat deja de multă vreme. O dezbatere esențială și doamna Lagarde ne-a transmis foarte târziu că avea alte obligații la Washington și că nu va putea fi prezentă. Unii pretind astăzi că audierea sa în fața uh, Comisiei Econ ar trebui să fie suficientă, însă nu e adevărat. Prea des acest parlament este considerat ca o simplă eventuală uh, cameră care nu, nu face decât să înregistreze niște decizii care au fost deja luate. Și astăzi adăugăm la asta și o umilință, un dispreț față de această instituție europeană care legitimitatea acordată prin sufragiul universal. Uh, um, BCE este o instituție fundamentală. Uh, politica unui euro puternic, politica luptei uh, împotriva inflației are consecințe asupra locurilor de muncă, uh, asupra situației economice europene și în acest sens avem nevoie de o dezbatere și grupul nostru solicită doamnei Lagarde să dea dovadă de curtoazie și să vină în fața Parlamentului European să discute cu noi și prin urmare cerem amânarea votului și dezbaterii de mâine. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? împotriva acestei solicitări? Nu? Domnul Lambert a cerut cuvântul. Domnule președinte, nu sunt de, deloc de acord cu argumentația domnului B. După cum uh, dumnealui a menționat procedura, aș vrea să vă spun că procedura prevede o audiere a candidatei în, com, uh, Comisia competentă a Parlamentului European, Comisia pentru Afaceri Economice, i-a avut loc, doamna Lagarde a fost prezentă mai multe ore uh, alături de noi și a putut fi audiată. Deci procedura a fost respectată. Noi solicităm uh, um, conform acestei proceduri, votul ar trebui, uh, numirea ei ar trebui să fie supusă votului plenului. Aș dori însă să subliniez și faptul că doamna Lagarde în principiu și-a declarat disponibilitatea de a veni în fața Parlamentului, regulile neobligând-o să facă asta. Dacă în principiu, o astfel dezbatere ar fi fost pozitivă. Doamna Lagarde însă are motive foarte justificate de a fi la Washington acum, deci nu iau uh, absența sa ca pe, un sens, ca pe un uh, semn de lipsă de respect. Însă, dacă mâine dezbaterea nu poate avea loc în, uh, sens, în, în prezența dumneei mâine, ea de fapt nici nu are niciun sens. Deci, printr-o altă um, argumentație, um, consider că dacă tot Parlamentul este de acord, putem Uh, să um, avem dezbaterea și uh, votul în octombrie. Dar uh, să nu um, folosim asta împotriva doamnei Lagarde. Important este statutul acestui parlament să ducem dezbaterea asupra numirii doamnei Lagarde, fără ca dumneavoastră să fie prezentă, n-are niciun sens. Dacă vrem să ducem o dezbatere privind politica monetară a Uniunii Europeană, e altceva. Dar nu a fost făcut o astfel de cerere la uh, conferința președinților și nici măcar nu este ceea ce ni se cere astăzi. Uh, Mulțumesc. Și doamna Obri dorea să spună ceva? Merci, merci, monsieur le président. Je voulais uh, préciser. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru, GUE, se bazează pe articolul 130 din regulamentul de procedură, care precizează că numirea uh, președintei sau președintelui BCE trebuie să intervină în două luni după audiere. Audierea a avut loc pe 4 septembrie, deci avem timp până în 4 noiembrie să uh, votăm numirea uh, președintei uh, BCE. Avem două sesiuni în octombrie care ar putea să ne uh, permită să ducem o dezbatere într-un mod uh, calm și seren uh, cu doamna Lagarde. Îmi amintesc de audierea doamnei Lagarde, în care ea a spus că BC a ascultat prea mult uh, piețele mm, de capital și că trebuie să asculte mai mult popoarele. Noi aici suntem reprezentanții popoarelor europene și ar fi momentul ca BCE să ne asculte, pentru că a ascultat prea des piețele financiare. Nu pot să îmi închipui că ați refuza o dezbatere cu doamna uh, Lagarde uh, în ceea ce privește numirea sa. Președintele întrerupe. Vă rog, deci, să aveți curajul să uh, votați pentru a avea această dezbatere în prezența doamnei Lagarde. Este Solicitarea a fost prezentată. Acum trebuie să votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. Hanno votat tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. respinta quindi l'ordine del se respinge deci ordinea de zi rămâne neschimbată allora allora c'è un problema elettronico e o problemă cu uh, afișarea electronică a rezultatului sunt Volevo leggere prima il risultato. Doream să vă citesc rezultatul. Sul tabellone principale. Pe tabela principală, voturile împotrivă apar ca abțineri, dar uh, Uh, pe uh, ecranul mic um, apare corect, apar corect informațiile. Tronici, si sono. Ecco, allora, eh, i voti sono. Deci, sunt 175 de voturi pentru. Domnul Bulman, vă rog. Domnule președinte, în sală există impresia că ar fi existat o confuzie electronică la solicitarea verzilor referitor la uh, a avea o rezoluție sau nu în ceea ce privește Amazonul. Nu a fost uh, clar dacă ceea ce a fost afișat a corespuns cu votul. Am să vă rog să repetați votul pentru că nu se poate să avem să fim împiedicați de probleme tehnice. Allora, i risultati per quanto riguarda... Rezultatele privind raportul Gualtieri sunt 175 de voturi pentru, 274 împotrivă și 10 abțineri. Deci, solicitarea uh, este respinsă și ordinea de zi rămâne neschimbată. În ceea ce privește rezultatul uh, privind uh, solicitarea de dezbatere privind pădurea amazoniană, rezultatele sunt 192 de voturi pentru, 228 împotrivă și 13 abțineri. Trecem mai departe. Tot pentru marți, grupul Renew a cerut ca rezoluția în urma dezbaterii privind declarației Consiliului și Comisiei în legătură cu interferențele uh, străine Um, în, uh, prin dezinformare în uh, procesele democratice europene din statele membre să fie amânată până în octombrie 1, plenarea din octombrie. Dau cuvântul uh, cui vrea să vorbesc în favoarea acestei solicitări, vă rog. Nu c'è nessuno? nimeni? Doamna Intveld, vă rog. Um, este foarte clar din punctul meu de vedere. Cred că a venit momentul să avem o dezbatere și rezoluția, proiectul de rezoluție are nevoie de mai mult timp pentru a fi elaborat. Este un subiect controversat, sensibil și ar trebui să putem să uh, ne concentrăm și să lucrăm la această rezoluție în următoarea sesiune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Invelt. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestor solicitări, doamna Bir. Această inițiativă a venit de la grupul SND și mă bucur să văd că avem o majoritate mare în acest Parlament care își dorește să vadă acest subiect pe agenda. Pentru a fi uniți, uh, putem să acceptăm această amânare, dar sper că asta nu înseamnă că vom renunța la această uh, rezoluție. Deci să avem dezbaterea mâine și votul uh, uh, data viitoare. Mulțumesc. L-am ascultat pe colegile noastre. Acum uh, votăm această solicitare. Ridicăm prin ridicare de mână. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine. Bun. Trecem la ziua de miercuri. Grupul uh, PPE a solicitat ca dezbaterea privind declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu importanța memoriei europene pentru viitorul Europei să se încheie cu o rezoluție care va fi votată joi. Dau cuvântul domnului Galer pentru a ne prezenta solicitarea grupului PPE. Vă rog. domnule președinte. Avem o tradiție um, să ținem celebrări cu, dezbateri și rezoluție pentru anumite comemorări. De data aceasta ar fi 80 uh, de ani de la uh, pactul Ribbentrop-Molotov. Deci asta este propunerea. Dezbatere cu rezoluție, așa cum am făcut-o cu un larg consens și în urmă cu 10 ani. Cred că consecințele acestui uh, pact au fost fatale pentru întregul continent. Consecințele se mai simt până în ziua de astăzi și cred că este potrivit să ducem o dezbatere și să adoptăm o rezoluție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Galer. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Cineva împotrivă? Nimeni nu e împotrivă? A cerut cuvântul doamna Dali. Vă rog. Thank you, Chair. First of all, would like... Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să subliniez că păstrăm uh, titlul care se află pe agenda uh, plenului. În al doilea rând, uh, vă rugăm să acceptăm să vă gândiți că prezentăm și vom vota o rezoluție în sesiunea din octombrie pe o temă care este foarte importantă și am dorit să avem suficient timp la dispoziție pentru a lucra cum se cuvine la această rezoluție. Dar noi trebuie să votăm, de aceea, după ce am ascultat argumentele, votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Citesc eu rezultatele ca să nu fie confuzii. Confuzie. Deci au votat 443 de deputați, nu, au votat 443 de deputați, 234 pentru și 178 împotrivă, 31 de abțineri. Deci, se adoptă această propunere. Și acum, tot pentru ziua de miercuri, conform articolului 314 din tratatul privind funcționarea Uniunii, propun ca, în urma prezentării Consiliului, să avem o dezbatere completă. Spun acest lucru pentru că grupul verzilor a făcut o solicitare ca prezentarea Consiliului privind bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 să fie înlocuită de declarații ale uh, Consiliului și Comisiei în legătură cu buget 2020, bugetul 2020. Eu aș propune să avem nu doar o prezentare din partea Consiliului, ci și o dezbatere completă. Deci o dezbatere în plen. Aveți observații? Atunci, cred că putem să considerăm această solicitare, această propunere ca fiind adoptată. Vă mulțumesc! Ne oprim aici cu modificările sau solicitările de modificare ale ordinii de zi și în așteptarea următoarei dezbateri Uh, ordinea de zi este astfel definitivă. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei în legătură cu situația pădurilor în Uniunea Europeană. În numele Comisiei are cuvântul domnul Arias Caniete. Te invit pe colegi să părăsească hemiciclul în liniște. Prego, comisar. domnule comisar, cuvântul. președinte, doamnelor și domnilor, Comisia Europeană, ca și Parlamentul European, dorește să își exprime solidaritatea cu toți cei afectați uh, de ploile torențiale și de inundațiile uh, din diverse regiuni din Franța și doresc să uh, transmitem condoleanțe familiilor victimelor Uh, președinta îl întrerupe pe domnul comisar. Uno, para paliar los efectos I... esta... Sorry, I want to catch your eye because... Președinta. Domnule comisar, um, din respect pentru ceea ce aveți de spus, vă întrerup pentru a-i ruga pe colegi să pregătească hemiciclul în liniște și facem o pauză de un minut. No, please, we'll hold. Da, facem o pauză. Please leave the chamber quietly, colleagues. Thank you very much. Vă rog să părăsiți hemiciclul în liniște, dragi colegi. Începem dezbaterea și domnul comisar încearcă să-și țină discursul. Domnule comisar, îmi cer scuze că v-am întrerupt și vă rog să o luați de la capăt. Vă rog să părăsiți hemiciclul în liniște. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană, alături de Parlamentul European, dorește să își exprime solidaritatea cu toți cei afectați de ploile torențiale și de inundațiile din diverse regiuni din Spania și să transmitem condoleanțe familiilor ă, victimelor și să transmitem recunoștința noastră autorităților ă, și uh, autorităților și voluntarilor care au uh, luptat uh, um, împotriva consecințelor acestei catastrofe. În această după masă iau cuvântul în locul colegului meu, comisarul Hogan. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a, parti- de a contribui la dezbaterea pe acest subiect. Pădurea acoperă 40% din suprafața Uniunii Europene și este o resursă prețioasă pentru societatea noastră, pentru mediu și pentru economie. Trebuie să joace un rol important, de asemenea, în um, provocările ce ne așteaptă în ceea ce privește schimbările climatice uh, și evenimente asociate, um, furtuni, uragane și așa mai departe. În aprilie din acest an, comisarul Hogan a organizat o conferință europeană privind pădurile. Am avut oportunitatea atunci să discutăm în profunzime provocările cu care se confruntă uh, pădurile și sectorul uh, silvic. Au participat toate părțile interesante, interesate uh, proprietari, cercetători, industria lemnului, ONG-urile de mediu, reprezentanții societății civile. Conferința a confirmat relevanța crescândă și importanța crescândă a pădurilor și a sectorului întreg, mai ales în contextul acordului de la Paris uh, atingerea obiectivelor privind uh, biodiversitatea și obiectivelor de dezvoltare durabilă, uh, de asemenea, este influențată de păduri. Pădurile și produsele obținute din păduri sunt cruciale pentru atingerea, pentru a avea neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050 așa cum este propus și în uh, orientările doamnei președinte aleasa Comisiei. Dați-mi voie să încep prin a spune că politica forestieră este uh, competența statelor membre. Însă există și o strategie la nivel european și concluzii ale Consiliului din martie 2019 care au uh, confirmat această subsidiaritate. În ultimii ani Pădurile în Uniunea Europeană au fost uh, supuse uh, unor um, um, amenințări din ce în ce mai mari uh, și în urma schimbărilor climatice, ceea ce a dus la mari pierderi și în ce privește economia, dar și um, sistemele ecologice și biodiversitatea aferentă. Incendii, furtuni, dăunători, toate acestea sunt amenințări Există un grup de coordon... există mai multe grupuri de lucru la comisie uh, în acest uh, sens, astfel încât să asigurăm uh, schimbul de bune practici între statele membre și comisia. De exemplu, de curând s-a discutat despre uh, un, anumiți dăunători la adresa uh, pădurilor protecția pădurilor și reziliența acestora va fi discutat și la următoarea reuniune a grupului de coordonare pentru uh, biodiversitate. În uh, Europa Centrală se estimează că 82 de metri cubi de pădure au fost, uh, de, au fost afectate de un dăunător și asta a dus la se estimează că peste 100.000 de hectare de pădure au fost afectate. Peste 300.000 de uh, hectare de pădure au uh, ars uh, în 2018 în câteva sute de incendii și cifrele din 2018 sunt mai mari decât media din 2000 până în 2018. 4 milioane de hectare uh, de pădure din Europa sunt afectate într-un fel sau în altul, ceea ce afectează ecosistemele în interiorul Natura 2000, uh, dar nu numai. Situația actuală a uh, cherestelei în momentul de față este și ea dură um, piața a scăzut ca volum și prețurile scad. Situația nu este um, întreaga situație este între, întregul sector este afectat. Uniunea este nevoie ca instrumentele financiare ale Uniunii Europene să fie aliniate pentru a se atinge obiectivele și prioritățile Uniunii Europene, bazându-ne pe uh, o gestionare durabilă a pădurilor. Politica agricolă comună este sursa principală de finanțare pentru domeniul silviculturii. 2014-2020 s-au alocat aproximativ 8 miliarde de euro prin program, programele de dezvoltare rurală, alte fonduri, precum politica de coeziune, mecanismul de protecție civilă, instrumentul financiar LIFE și uh, programul cadru RESET au uh, acționat în acest uh, sens. Sprijinul pentru a compensa în urma unor uh, evenimente extreme, incendii, dezastre naturale, a venit prin uh, politica rurală de dezvoltare rurală a Uniunii Europene. Pentru 2014-2020, incendiile au constituit 20% din uh, sau compensarea pentru incendii au a constituit 26 uh, din cheltuielile în acest domeniu. 1,5 miliarde de euro în plus sunt, au fost prevăzute pentru reziliența pe termen lung a pădurilor. Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene a oferit sprijin pentru a evalua și pregăti uh, și analiza pregătirea pentru a face, uh, de a face față incendiilor S-au finanțat elicoptere, dar și planuri de combatere a incendiilor. De asemenea, continuăm să sprijinim inovația în sectorul uh, forestier, inclusiv pentru protecția pădurilor uh, și pentru noi practici de îmbunătățire a rezilienței pădurilor. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Commissioner. Um, we now go to... Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la primul vorbitor în numele grupurilor politice. Începem cu PP-ul, domnul Lize, două minute. Domnul Lize, fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Pădurea la noi în Europa este un protector al climei. Când pădurea este exploatată, Uh, și, și asta mai ales când uh, lemnul, că pădurea este exploatată și lemnul poate înlocui alte materiale, precum uh, oțelul sau altele. De asemenea, pădurea este esențială pentru biodiversitate, dar și pentru relaxare pentru noi. În Cehia, în Slovacia, în Germania, în Scandinavia de Sud, pădurile sunt amenințate, de exemplu. Um, cauzele, secetele extreme din ultimii ani, ceea ce a dus și la Um, răspândirea dăunătorilor. Pădurea este afectată probabil și de schimbările climatice. La nivelul Uniunii Europene, acolo unde avem competențe, trebuie să ajutăm. Trebuie să acordăm sprijin financiar, trebuie verificat, se poate din al doilea pilon al uh, PAC, însă nu trebuie să reducem al doilea pilon, uh, tocmai pentru asta, nu vom uh, reduce, nu vom accepta asta ca Parlament, însă e vorba și de interpretarea regulilor în dreptul concurenței și în alte domenii. Avem de-a face cu o catastrofă. Trebuie să fim conștienți de asta. Toți cei care vorbesc despre interpretarea regulilor, uh, trebuie să facă acest lucru într-un mod nebirocratic. Din păcate, avem pe ordinea de zi numai dezbaterea. pp ul și-a dorit și o rezoluție. Cred că în următoarele zile putem să vorbim despre a avea acțiuni concrete, nu numai o dezbatere. De exemplu, o rezoluție în următorul plen. Trebuie să transmitem semnalul că pădurea este importantă pentru noi și că îi sprijinim pe toți cei care se ocupă de păduri. Mulțumesc! Thank you. Mr. Andreu, for one minute for the... Mulțumesc, domnul Andreu, un minut de la SNG. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu trebuie să ascundem asta. Uniunea Europeană este și ea responsabilă în procesul de despădurire Uh, noi, europenii, suntem responsabili pentru că importăm foarte mult lemn din cele patru colțuri ale lumii și suntem responsabili pentru că continuăm să importăm sau să folosim numeroase produse bazate pe ulei de palmier. Anumite țări, ca Franța, continuă chiar să uh, promoveze acesta, acest ulei de palmier printre carburanții săi, deși uh, utilizarea sa este de trei ori mai nocivă pentru uh, climă uh, față de uh, Uh, alți carburanți. Uh, trebuie să începem să, valori, să valorificăm resursele forestiere ale Europei, să fixăm reguli clare pentru o gestionare durabilă a acestor păduri. Și o observație personală. Am fi mult mai credibil dacă în acordurile internaționale de liber schimb pe care Europa le semnează, ca de exemplu cu Mercosur, am include niște clauze constrângătoare, cum ar fi respectarea mediului înconjurător. Mulțumesc. Două minute, domnul Torvalds de la Renew Europe. Arvoisa rouva puhemies, arvoisa comisari. Mulțumesc. Domnule comisar Caniete, uneori pădurile din Europa sunt într-o situație bună, alteori într-o situație mai puțin bună. Și asta probabil din cauza faptului că nu există o singură pădure europeană, ci mai multe păduri europene uh, și spun asta la plural și situația lor este diferită. Trebuie să înțelegem uh, care este cu adevărat această situație și să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani în Canada sau în Rusia. În aceste două țări s-au înregistrat uh, incendii de păduri uh, la scară largă, iar în Canada astăzi când se vorbește despre rezervele forestiere ale țării, se vorbește în modul negativ, având în vedere toate catastrofele și dezastrele naturale care s-au înregistrat în ultimul timp. Când au loc aceste incendii de păduri, este foarte greu ca ele să fie controlate, să fie stinse, pentru că nu există drumuri care să străbate aceste păduri. Accesul este foarte, este foarte îngreunat accesul până la locul unde are loc incendiul și, prin urmare, situația um, se prelungește în timp. Uh, este ceea ce am văzut în luna iulie. 4 milioane de hectare de păduri uh, au ars și nimeni nu a reușit să oprească aceste incendii, să stingă focul. Iată, Mm, este nevoie de o muncă intensă pentru a putea gestiona aceste păduri și Donald Trump a vorbit despre acest subiect spunând că uh, finlandezii nu aveau probleme pentru că curățau uh, pădurile uh, și se ocupau de, de solurile pădurilor. Ceea ce este clar este că fără păduri nu putem supraviețui și avem acest parazit, park beetle, care Eh, carile de scoarță care ne afectează cel mai mult. Domnul Ecaut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm despre pădurile europene pentru că deseori vorbim despre pădurile din afara continentului nostru, dar e important să vorbim și despre cele de aici, din Europa. Um, Pădurile sunt esențiale pentru climat pentru că captează uh, dioxidul de carbon și sunt esențiale pentru biodiversitate. 40% din energiile regenerabile vin din biomasă și chiar uh, în uh, evaluarea de impact a Comisiei uh, se spune că um, probabil capacitatea de captare a carbonului va scădea până în 2030, ceea ce are același efect ca și emisii mai ridicate. Deci trebuie să facem mai multe și pentru captare. Agenția pentru Evaluările de Mediu spune că situația pădurilor noastre uh, este, de do- este favorabilă doar în proporție de 25% în zonele Natura 2000. Deci așteptăm din partea Comisiei să îmbunătățească capacitatea de stocare și să îmbunătățească situația biodiversității până în 2030 pentru a îmbunătăți situația uh, climei și a biodiversității. Mulțumesc. care cuvântul domnul Hakarainen de la ID. arvoisa puhemies tuli pikku virhe. mulțumesc doamnă președintă domnul torvalds care tocmai a plecat aș fi preferat să rămână a vorbit despre Finlanda și despre modul în care ne ocupăm noi de păduri. De peste 100 de ani avem o politică forestieră și, datorită acesteia, pădurile o duc bine, cresc mai bine decât în trecut, pentru că ne ocupăm de ele. Există șosele uh, sau drumuri care sunt făcute pentru ca pădurile să poată fi accesate și să poată fi întreținute și asta permite um, prevenirea marilor incendii. În Canada, în uh, Rusia, dar și în Suedia au avut loc mari incendii de pădure. Finlandezii însă au reușit să se protejeze de acest fenomen. Noi trăim cu pădurea, ne ocupăm, îngrijim pădurea și astăzi ne uh, preocupă um, soarta pădurilor europene. Veniți în Finlanda să vedeți cum facem. Eu am experiență personală în acest domeniu. De la 16 ani am mers în pădure să lucrez, am văzut cum sunt plantați uh, copacii, cum sunt uh, um, ajutați să crească și cum sunt apoi exploatați. Așa protejăm și biodiversitatea. Deci, veniți, sunteți bineveniți în uh, Finlanda ca să vedeți cum facem lucrurile. Și dacă aveți altundeva probleme, putem să vă arătăm cum facem noi să le rezolvăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hakarainen. O, car... o întrebare cu cartonașul albastru pentru dumneavoastră. Domnule Hakarainen, aveți o solicitare din partea domnului Roland. Acceptați întrebarea cu cartonașul albastru? Domnul Rowland, vă rugăm cu microfon. Întrebarea mea se referea la păduri și dacă nu exista o contradicție însă între ceea ce promovăm noi, să protejăm pădurile și politică a Uniunii Europene privind biodieselul și biomasa în mixul energetic. Uh, se promovează o politică ecologică, dar care promovează distrugerea pădurilor tropicale în, Ido- în Indonezia și uh, spațiul de, via- um, de, de viață pentru orangutan, de exemplu. Doamna președinte, întrerupe. Ați avut 30 de secunde, dar nu prea suna o întrebare. Uh, Doriți să răspundeți, uh, domnule Hakaranen? Please, could you stand up? Thank you. Kiitoksia, vastaan kyllä kysymykseen. Mulțumesc, da, voi răspunde la această întrebare. Vă doriți să, răsp- să răspundeți la întrebare? N-a fost foarte clar. Răspund numai la întrebări. Vă mulțumim pentru acest răspuns clar. Trecem la următorul vorbitor, doamna Vișnievska, un minut și jumătate, în numele ECR. Mulțumesc foarte mult, um, Domnule comisar, starea pădurilor noastre ar trebui să fie una din provocările pe care ni le stabilim pentru următorii 10 ani, pentru că în ultimii ani am asistat cu îngrijorare la această distrugere a pădurilor prin utilizarea ilegală a lemnului, prin um, efectele dăunătorilor, uh, ale incendiilor, toate acestea au condus la degradarea situației pădurilor noastre în ultimii 10 ani. Iar Uniunea Europeană, din fericire, nu este în uh, cea mai proastă situație la nivel mondial. În Polonia, de exemplu, am trecut de la 20% suprafața împădurită uh, până în 1986 la 30% în prezent și um, avem de gând să plantăm în continuare mare copaci. Aceste păduri sunt o bună, uh, un bun exemplu pentru gestionarea resurselor forestiere și cred că ar trebui să avem exemple de bună practică, pentru că în Polonia în fiecare an plantăm 500 de milioane de copaci, ceea ce reprezintă uh, mii de hectare de reîmpădurire anuală. Din păcate, statele membre nu sunt suficient încurajate să uh, facă aceste operațiuni de reîmpădurire și am văzut asta și în legislatura precedentă precedentă. Uh, faptul că nu am luat suficient în considerare rolul activ al uh, pădurilor în reducerea emisiilor de CO2. Prin urmare, din punctul meu de vedere, este foarte important să avem un schimb de bune practici, iar uh, de bune practici, iar um, Pădurile de stat din Polonia ar trebui să fie un astfel de exemplu. Mulțumesc și înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, o clarificare pentru noi membri. Un cartonaș albastru înseamnă o întrebare de 30 de secunde, iar persoana care ați pus întrebarea are 30 de secunde la dispoziție la rândul său pentru a răspunde. Îi dau cuvântul acum domnului Ferreira, un minut uh, uh, din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Fragilitatea pădurilor este evidentă sau este subliniată de faptul că au loc multe incendii de pădure. De asemenea, deseori copacii sunt atacați de dăunători. Ei bine, pădurea este fragilă din lipsă de personal și din lipsă de investiții. Fără Uh, oameni și fără investiții nu vom putea atinge obiectivele Uniunii Europene. Uh, subfinanțarea, uh, distrugerea serviciilor publice, inclusiv cele din silvicultură, monopolurile din acest sector sunt cauze ale faptului că s-a atins limita când vine vorba de durabilitatea pădurilor Uh, și ele devin din ce în ce mai fragile. Trebuie să se investească mai mult în păduri. E nevoie de abordare comunitară în prevenția catastrofelor uh, cu resurse comunitare suficiente și trebuie să apărăm pădurile, deci, cu uh, politici agricole, silvice, de dezvoltare rurală și comercială diferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Papadakis, neafiliat. Η Ελλάδα έζησε πέρσι μεγάλη τραγωδία στο Μάτι με 102 νεκρούς και φέτος όπως κάθε χρόνο βίωσε... Mulțumesc. Am asistat la morți tragice în urma uh, incendiilor forestiere din Grecia și din alte regiuni. Trebuie să avem un plan uh, Uh, pentru a reacționa. Trebuie să ne asigurăm că uh, reducerile bugetare care au fost uh, impuse în ultimii ani sunt rezolvate. Statele membre fac ce pot, însă nu au un sprijin suficient. Este important ca uh, să înțelegem că fondurile reduse aflate la dispoziția statelor membre în prezent nu le permit să uh, gestioneze situația pădurilor. De aceea acționăm numai, atunci, numai prea târziu, atunci când incendiile apar deja. Avem nevoie uh, de bugete suplimentare și avem nevoie să reducem exploatarea economică. Uh, a pădurilor. Mulțumesc, domnul Dorfman. Un minut și jumătate. Stimați colegi, colege, așa este, cum ați spus, domnule comisar, starea pădurilor în Europa este um, amenințată. Acest, acest, aceste cari de scoarță se uh, răspândesc uh, de curând și în uh, regiunea mea și în același timp pădurile, copacii joacă un rol esențial pentru um, um, biodiversitate și sunt de asemenea un plămân verde. Tocmai de aceea o politică forestieră durabilă este esențială. Rolul uh, în uh, combaterea schimbărilor climatice, pădurile și-l pot asuma numai dacă, pădur- dacă lemnul este uh, Uh, exploatat uh, și practic se folosește, de exemplu, ca material de construcție. Am auzit argumente pentru o politică um, forestieră durabilă. Um, și um, sectorul ne spune că trebuie să, uh, să facem acest lucru. Uh, și cred că se poate face în, cadrul celui de-al doilea pilon uh, al politicii agricole uh, comune. Sunt foarte îngrijorat de, la fel ca mulți alții, de reducerile propuse pentru al doilea pilon al PAC. Însă cred că ar trebui să dezbatem dacă nu am putea să venim cu, să găsim noi instrumente pentru a permite pădurilor să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc două minute, domnul De Castro. doamnă președintă domnule comisar dragi colegi situația pădurilor noastre este din ce în ce mai uh, riscantă și, de ace- și Uniunea Europeană trebuie să fie din nou în linia întâi în lupta împotriva urgențelor uh, uh, legate de păduri. S-au făcut multe, multe grație politicii agricole comune și a crescut în ultimii ani suprafața împădurită cu Uh, o suprafață de dimensiunile Portugaliei. Acest lucru arată că strategia europeană poate fi îmbunătățită, dar a obținut deja rezultate importante. Dar nu putem uh, să ne mulțumim cu atât. Au fost redus, a fost redus bugetul pentru politica agricolă comună, ceea ce înseamnă că în unele țări vor fi, va fi redus mult bugetul pentru programele pentru dezvoltare rurală, în unele țări cu până la 25%. Și acest lucru reprezintă un pas înapoi inacceptabil. Agricultorii și silvicultorii noștri trebuie să fie implicați pentru a răspunde acestei provocări Uh, pentru a preveni problemele în pădurile noastre. În același timp, trebuie să intervenim și pe lângă principalele țări exportatoare de lemn, de cherestea, cu un program uh, de certificare ambițios cu uh, clauze de salvgardare

Mulțumesc. Un cuvânt, doamna, un minut, doamna președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă amintesc de faptul că pădurea crește încet. Urmează numai ritmul uh, naturii. În Europa trebuie să um, promovăm uh, silvicultura, pădurile trebuie să fie mai reziliente, mai adaptate la schimbarea climatică. Uh, trebuie să ne protejăm uh, biotopurile și să um, lăsăm mai mult loc uh, pentru animalele sălbatice. În același timp, înțelegem că este nevoie de lemn, um, de exploatarea lemnului, însă nu putem să um, compensăm prin păduri tot ceea ce facem tot dăunător prin excesul de consumerism nu putem să uh, folosim lemnul și pentru biomasă și ca să absoarbă carbon și uh, nici nu putem să um, salvăm biodiversitatea prin politica forestieră politica agricolă trebuie să joace un rol, politica comercială trebuie să joace un rol și nu putem să le facem pe toate deodată. Pădurea crește încet și poate fi schimbată numai încet și copiii noștri ne vor spune cât de bine ne-am descurcat. Mulțumesc un minut, doamna Limar. Mulțumesc. În comunicările comisiei tot citesc uh, titluri Măsuri UE pentru protecția pădurilor. Nu vă temeți de propria ridiculitate? Uniunea Europeană, cu tranziția sa energetică, contribuie la distrugerea ă, pădurilor. Dacă ne uităm în Germania, este o țară cu ă, peste 33.000 de ă, instalații eoliene, de multe ori în zone deluroase, împădurite. Însă, iată, în la noi, uh, cea mai mare amenințare nu sunt carile, ci uh, tranziția energetică. Avem uh, instalații eoliene în zone protejate, în rezerve, cu uh, arbori centenari. Acesta este apelul meu. Lăsați uh, la latitudinea profe- uh, profesioniștilor de la fața locului

Cred că nu ați înțeles exact ce doream să spun. Este ridicol faptul că Uniunea Europeană are această politică de tranziție energetică care, de fapt, distruge pădurile și apoi Uniunea Euro- tot Uniunea Europeană spune că ea e cea care le protejează. Mr. is our next speaker for... Urmează acum domnul Giambatski. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, nu e niciun dubiu că ă, dezbaterea este foarte potrivită și vine la momentul oportun, mai ales după incendiile grave de păduri din toată lumea care au distrus mii de hectare de păduri. Sper că nu ne vom limita doar la o dezbatere, așa cum se întâmplă deseori. Chiar dacă silvicultura este o competență națională, avem nevoie de o strategie europeană ca punct de referință. Pădurile din Uniunea Europeană reprezintă 5% din pădurile din lume. Deci chiar dacă uh, ponderea lor nu este foarte mare la nivel global, este evident că pădurile rămân uh, Uh, plămânii planetei și în Europa. Suntem cu toții de acord că importanța pădurii în protejarea biodiversității și în lupta împotriva schimbărilor climatice este foarte mare. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Are cuvântul acum domnul Carthy. Domnule comisar, strategia privind pădurile, dacă ar fi implementată corect, ar trebui să fie, aibă un efect pozitiv asupra mediului, asupra comunităților locale și asupra uh, economiilor rurale. În uh, statul din care provin, în Irlanda, politica guvernului uh, a condus însă la efecte contrare și asta uh, nu este neapărat vina instituțiilor europene. Ceea ce aștept de la dumneavoastră este un angajament uh, că Uniunea Europeană va finanța aceste politici de reîmpăduriri uh, și de asemenea că se vor analiza și cazurile în care reîmpăduririle sunt poate mai nocive decât absența uh, uh, plantării de copaci. De asemenea, ați uh, vorbit despre strategia Uniunii Europene privind împăduririle și în același timp nu facem nimic pentru, a uh, pentru a împiedica Brazilia să lasă să ardă hectare și hectare de păduri. Uh, Domnule Carsi, după cum știți, avem o dezbatere chiar pe acest subiect uh, atât de important mâine. Uh, un minut și jumătate, doamna Polfiard. Tack, fru talman. <clears throat> Vi är alla överens om att skogen spelar en nyckelroll. Mulțumesc, doamna președinte. Suntem cu toții de acord că pădurile sunt importante și pentru uh, combaterea schimbărilor climatice. Rapoartele comisiei ne arată că pădurile suferă în Europa și asta este ceva ce ne privește pe noi toți și trebuie să acționăm. Însă aș vrea să spun lucrurile clar. Um, soluția nu este reglementare la nivel european, pentru că statele membre trebuie să poată decide ele însele ce se întâmplă cu pădurile lor. Există competențe la nivel național. În domeniul silvic este unul ce ține de competențele naționale. Însă putem să facem lucruri și la nivel european, modernizarea strategiei pentru păduri, care este um, deja destul de veche. De asemenea, trebuie să ținem cont și de cum putem folosi mai bine produsele pe bază de lemn. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Spurec. Un minut, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Pădurile din Uniunea Europeană sunt unele dintre cele mai uh, uh, valoroase zone naturale din lume și uh, pădurile din Carpați sunt astfel de zone. Din păcate, ceea ce se întâmplă astăzi ne face să ne întrebăm este un nou uh, caz ca cel uh, al pădurii uh, de la granița dintre Polonia și Ucraina, uh, pentru că Uh, mai multe organisme, mai multe ONG-uri uh, uh, poloneze au dat au, au semnalat faptul că se taie păduri în zone Natura 2000 și încălcându-se astfel directivele privind habitatele și părțile și păsările. Trebuie să sesizată Curtea de Justiție. Mulțumesc. Mulțumesc care cuvântul doamna Müller, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, uh, seceta extremă din ultimii ani uh, a afectat puternic um, pădurile. Um, de, carii de scoarță s-au um, răspândit. Eu mă uit numai în uh, regiunea mea, Bavaria. 20 de milioane de metri cubi de lemn afectat de acest dăunător au fost uh, Um, exploatate, deci um, și la asta la un preț foarte scăzut ceea ce a afectat veniturile proprietarilor de păduri, care ar fi avut nevoie de aceste venituri pentru a le reinvesti în uh, pădure. Pădurea este perdantul schimbărilor climatice. Avem nevoie uh, să Uh, avem o politică durabilă pentru domeniul forestier. Avem nevoie și de o politică durabilă uh, pentru materia primă lemn în toate domeniile. Aș putea să-mi închipui că s-ar putea folosi lemnul uh, care a trebuit să fie tăiat pentru că copacii au fost afectați de dăunători în proiecte publice de construcții. Este esențial să fim conștienți de nevoia protejării pădurilor. Mulțumesc un minut, doamna Rivazi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Pădurile noastre sunt în pericol și incendiile din această vară uh, arată nevoia de conștientizare. Pierdem echivalentul la 800 de terenuri de fotbal, uh, de păduri, uh, în fiecare oră. Este enorm. Comunicarea dumneavoastră, domnule comisar, este foarte completă, însă nu cred că este suficient de voluntaristă din punct de vedere al propunerilor care um, Uh, stabilesc niște prea puține măsuri constrângătoare. Și mă gândesc mai ales la partea privind energia. Uh, trebuie neapărat să excludem acum și nu în 2023 uh, pentru că știm că 43% din, 83% eh, din despăduririle mondiale sunt uh, cauzate de uh, utilizarea uleiului de, soia, de soia, uleiului de palmier, uh, care sunt și ele o cauza despădurilor din, Amoz- din Amazonia. Trebuie să uh, cerem acestor state să-și protejeze în mod eficace uh, pădurile. Sunt foarte multe lucruri de făcut, domnule Canete, și așteptăm de la dumneavoastră propuneri concrete. Are cuvântul un minut acum domnul Blașcu. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, dragi colegi, Pădurile din Europa Centrală sunt pe moarte din cauza mai multor factori. Uh, primul este faptul uh, uh, că s-a intervenit prea mult în păduri, de unde a apărut dezastrul privind carile de scoarță. Um, Practic s-au creat uh, condiții optime uh, pentru ca acești uh, dăunători să se răspândească, pentru că nu se pot tăia nici măcar copacii infestați din parcurile naționale și de aceea copacii din păduri superbe din, sau păduri superbe din Republica Cehă sunt practic devastate. Cer Comisiei Europene să ia măsuri urgente împotriva stupidității umane, inclusiv a experților. Cer comisiei uh, să uh, elimine uh, interzicerea tăierii pădurilor în zonele infestate. Domnule Blașco, aveți o întrebare din partea doamnei Șoidrova. O acceptați? Yes, Madam Șoidrova. Vă rog, doamnă Șoidrova, întrebarea. Aș dori uh, să avem uh, această discuție între cehi dar uh, domnul Blașcu a cerut uh, comisiei să uh, intervină într-un stat membru. Într-un stat membru. Credeți că Ministerul Ceh pentru păduri, autoritățile cehe sunt incapabile să-și ia propriile decizii? Credeți că altcineva trebuie să ne dicteze ce să facem? Eu am încredere în cei care ne gestionează pădurile și în experți. Mulțumesc! Pot să răspund? Yeah. Uh, vážená paní kolegyně, já na rozdíl od vás... Stimată colegă, spre deosebire de dumneavoastră, eu am participat la exterminarea carilor de scoarță și am văzut ce se întâmplă în pădurile din munții noștri. Ați fost? Cunoașteți aceste păduri eh, pe care le-am avut odată? Eh, de ce avem nevoie neapărat de sfaturi din afară? Mai avem atâția experți. Uitați cum arată Șumava astăzi. Este rezultatul intervenției lor. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Tomacici. Mulțumesc. Pădurile sunt importante atât pentru climă, cât și pentru mediu, pentru agricultură și calitatea solului. Sunt importante pentru independența energetică și constituie o resursă. Din fericire, Europa nu este afectată de uh, tăieri uh, ilegale uh, masive. Însă asta nu înseamnă că ne-am gestionat în mod ideal pădurile. Diferențele între statele membre sunt enorme. Nu numai când vorbim despre suprafețele acoperite de pădure, ci și când vine vorba de structura de proprietate. Majoritatea sunt deținute de domeniul privat. În Croația, 80% din păduri sunt deținute de stat și gestionate de o companie de stat. În strategiile noastre viitoare, trebuie să avem obiective comune, dar trebuie să ținem cont și de specificitățile fiecărui stat membru. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gheorgulis, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte nu este logică Uniunea Europeană să nu aibă o politică comună privind pădurile, pentru că ele sunt plămândul, plămânul întregii noastre planete. Ehm, sunt esențiale și uh, acoperă în prezent o mare parte din teritoriul european, mm, pe lângă ecosisteme, pe lângă energiile regenerabile pe care le furnizează, de asemenea pădurile au rolul de a absorbi emisiile de mm, dioxid de carbon. Degradarea rapidă a pădurilor a condus la uh, un număr mare de incendii în uh, Europa, mai ales în Italia, în Spania, în Portugalia, în Grecia, care sunt afectate uh, în fiecare an de aceste incendii care conduc la pierderi de vieți omenești și pierderi de mm, animale. De asemenea, sumele de bani pierdute drept consecință sunt foarte mari. Prin urmare, trebuie să uh, acționăm uh, urgent și cât de ferm putem, trebuie să ne gândim la un fel de uh, zid verde și la modul în care aceste schimbări climatice vor afecta următoarele generații. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Zoido Alvarez. Grazie, Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc domnule comisar uh, și uh, uh, felicitări pentru tot ce ați făcut um, în calitate de comisar pentru energie și schimbările climatice. Felicitări pentru că ceea ce ați obținut în cadrul acordului de la Paris și pentru urmărirea obiectivelor legate de schimbările climatice. Pădurile ne ajută să protejăm uh, solurile de uh, eroziune, filtrează aerul uh, și uh, au un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Știm mult în Spania despre acest lucru, uh, al do- a doua țară cu, ca suprafață împădurită din Europa. Uh, am devenit uh, țara din UE cea mai bogată în biodiversitate. Avem 7500 uh, de milioane de copaci care absorb extrem de mult de dioxid de carbon, dar suntem foarte conștienți că nu există peisaj fără um, cei din zonele rurale. De aceea trebuie să recunoaștem uh, rolul economic și social foarte important în Europa rurală. Uh, pădurile sunt foarte importante pentru a lupta împotriva uh, de, um, împotriva dezertificării zonelor rurale și sunt o sursă importantă de bioenergie. De aceea suntem împotriva tăierii bugetului pentru PAC propuse de comisie. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul González Casares pentru un minut. Cum se a dicho, por un lado pagamos pe de o parte plătim uh, pentru produse agricole uh, obținute în urma tăierii pădurilor uh, din restul lumii uh, și uh, pe de altă parte în Europa se abandonează culturi tradiționale și creșterea animalelor uh, nu putem uh, permite să pierdem uh, progresiv uh, pădurile autohtone pentru că sunt rezervă de biodiversitate. De exemplu, în Galicia, suprafața cultivată cu eucalipți s-a dublat în ultimii ani. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să le eliminăm, dar e nevoie de gestionare ordonată a acestor suprafețe și politica comercială internațională trebuie, prin politica comercială internațională trebuie să luptăm împotriva tăierii pădurilor. Dar în Europa trebuie să gestionăm durabil pădurile, să protejăm pădurile tradiționale, uh, să luptăm împotriva dejertificării rurale uh, și să stimulăm uh, creșterea extensivă a animalelor cu finanțare potrivită pentru PAC și să ne protejăm pădurile și ecosistemele în mod mai durabil. Mulțumesc! Merci. Unser nächster Sprecher ist Herr Mulțumesc. Urmează acum domnul Martin Hoisic, un minut. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovi. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, pădurile europene sunt amenințate. Și sunt amenințate nu numai de criza climatică, ci și de uh, substanțe chimice, de exemplu, sau de exploatarea uh, excesivă suntem într-o, urgent, într-o situație de urgență climatică. Dacă vrem să ne respectăm obiectivele, dacă vrem să menținem biodiversitatea, trebuie să ne protejăm pădurile. Avem nevoie de reguli care să interzică, de exemplu, um, stropirea cu pesticide în uh, pădure, Uh, și trebuie să păstrăm și o parte de uh, suprafață uh, de pădure care să fie uh, virgine, să nu fie, afect, să nu fie exploatate nicicum. Uh, nu se poate ca, politice, ca um, interese politice sau economice să fie mai puternice decât această nevoie de a proteja pădurile. Pădurile sunt importante pentru biodiversitate și tocmai de aceea avem nevoie de o strategie la nivel european. Mulțumesc, doamna Saskia Bricmo, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Când știm că bunurile și serviciile forestiere participă la realizarea a nouă din cele șaptesprezece obiective de dezvoltare durabilă, um, aprovizionare cu apă, captare, stocare, dioxid de carbon, biodiversitate, durabilitate, reducerea inegalităților, ei bine, uh, interesul pentru pădure ar trebui să se afle mai sus pe agenda politică. De aceea salut um, prioritatea stabilită de Comisia de noua Comisie Europeană dacă se implementează această politică de împădurire, rețin ceea ce ați spus, că pădurile nou plantate nu pot să înlocuiască pădurile primare. Atunci când s-a făcut o distrugere, ea nu mai poate fi recuperată. Vorbim foarte mult de pădurile din Amazonia, dar 43% din teritoriul european este împădurit. Iată o miză esențială și trebuie să avem și fonduri în acest sens, fonduri care există în cadrul PAC, dar nu sunt suficient utilizate. Comisia Europeană prevede să promoveze aceste măsuri pe lângă statele membre și, repet ce au spus și colegii, biomasa este o miză fundamentală. Știm că avem aici o ipocrizie, o aberație atunci când utilizăm biomasa ca sursă de energie regenerabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Are cuvântul acum domnul Cușmiuc. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar, iau cuvântul în această dezbatere pentru a sublinia faptul că Polonia este în linia întâi în Uniunea Europeană când vine vorba de gestionarea pădurilor. Gestionarea pădurilor uh, funcționează cu autofinanțare. Zonele împădurite sau uh, nu au scăzut, din potrivă. Astăzi, aproximativ 30% din teritoriul țării este acoperit de păduri. E un lucru bun că pădurile au fost uh, Uh, incluse în uh, textele Comisiei și Parlamentului uh, din 2018 privind prioritățile climatice, deci se ține cont de dioxid de carbon absorbit de păduri în emisiile statelor membre, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării silviculturii după 2020. Din păcate, Schimbările climatice au un impact negativ asupra pădurilor. Um, iernile sunt mai grele, au loc uh, perioade lungi de secetă, um, ne luptăm și cu paraziții, probleme pentru uh, industria forestieră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! E o întrebare cu cartonoșul albastru din partea doamnei Melchior. Acceptați întrebarea? Vă rog, doamnă Melchior. Thank you very much, Mr. Kuzmic. Mulțumesc domnule Cosmiuc, pentru intervenția dumneavoastră. Am trăit în Polonia și știu cât de importante sunt pădurile în această țară. Aș dori să știu ce face guvernul polonez pentru a proteja pădurile primare din Polonia. Vă rog, domnule Cușmiuc. Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește pădurile care se află în proprietatea statului, lucrurile au fost uh, prost înțelese în ultima vreme. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în Biaovieja, dar datele pe care tocmai vi le-am uh, prezentat arată că pădurile de stat Um, că statul are o politică exemplară de gestionare a pădurilor, exemplară în întreaga Uniune Europeană, prin autofinanțare. Mulțumesc! Our next speaker is... Urmează doamna Sander. Un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Monsieur... Mulțumesc, Uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, uh, pădurile îi precedă pe oameni, deșerturile îi urmează. Așa spunea Chateaubriand. Dacă acest lucru este adevărat în anumite părți ale lumii, actualitățile din această vară ne-au arătat acest lucru, însă Europa este o excepție pentru că pădurile europene uh, se, pădurile europene se extind cu un hectar la fiecare patru secunde. Este o șansă, dar pe care trebuie să știm să o protejăm. Pentru că asistăm la valuri de căldură, la atacuri de dăunători și trebuie să ne dublăm eforturile ca pădurile europene să fie bine gestionate și să continue să joace un rol economic, social și uh, de mediu. Pentru că potențialul uh, pădurilor europene uh, pentru realizarea acordului de la Paris este extraordinar. Însă, pentru asta trebuie să putem explora exploata aceste resurse uh, cu respectarea dezvoltării durabile și a creșterii patrimoniului nostru forestier pe termen lung. Cu siguranță că nu există uh, o politică forestieră comună în prezent, însă politicile mm, uh, europene pot să aibă un impact asupra politicilor naționale. De aceea mi se pare foarte important, domnule comisar, ca fondurile din uh, pilonul al doilea al PAC să fie păstrate și în această perioadă de programare bugetară, pentru ca proprietarii de păduri să se simtă sprijiniți în demersul lor de gestionare durabilă. De asemenea, cercetarea europeană trebuie să se mobilizeze pentru a ă, susține adaptarea la schimbările climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Maria Arena. Mulțumesc! În comunicarea recentă a Comisiei privind protecția pădurilor, Comisia prevede măsuri de, reglement, de regulare uh, suplimentare pentru protecția pădurilor. Două întrebări aveți intenția să propuneți un regulament obligatoriu pentru a vă asigura că produsele de risc pentru, produ- uh, pentru păduri, de exemplu uh, în urma agriculturii intensive sau în urma exploatării miniere, deci că aceste produse care vin pe piața Uniunii Europene să nu fie legate de uh, despădurire. Și o a doua întrebare. Acordurile comerciale trebuie să devină Uh, un, o pârghie pentru uh, protecția pădurilor. Aveți în vedere impunerea unui capitol obligatoriu uh, în acest sens? Vă dau un exemplu. Industria minieră din Canada, care a despădurit de 10 ori mai mult decât era prevăzut în Turcia. Cum garantăm că, a, um, că aurul exploatat uh, în Turcia de către această uh, companie canadiană este etichetat ca atare? Mulțumesc. Domnul Norbert Linz, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, pădurea noastră este uh, spațiu de viață, protector al climei, furnizor de resurse, dar în momentul de față este pacientul nostru. Dăunători, secetă, incendii, toate acestea afectează pădurea și pădurea are nevoie de îngrijire nu putem să abandonăm uh, speranța noastră în combaterea schimbărilor climatice. Pădurile europene absorb 10% din emisiile de CO2 ale Uniunii Europene. Este clar, uh, menține o, o pădure uh, exploatată și gestionată corect este mai eficientă în legarea emisiilor de CO2 decât una uh, lăsată de capul ei, să spunem așa, uh, pentru că uh, lemnul exploatat poate fi folosit în construcție și în construcții și asta contribuie la stocarea carbonului. În același timp, pădurile sunt afectate de secete și de dăunători, după cum spuneam, tocmai de aceea ele trebuie gestionate acest lucru fiind premisa pentru că ele să fie sănătoase și să poată să-și uh, exercite rolul de stocare de carbon. Uh, sunt de acord cu o evoluție a strategiei uh, silvice europene. Abia aștept să lucrăm la asta și Comisia de Agricultură va redacta propuneri în acest sens. Domnule Linz, doamna Müller are o întrebare cu cartonașul albastru către dumneavoastră. Acceptați? Doamnă Müller, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule Linz, uh, în ceea ce privește uh, carii de scoarță și cercetarea referitoare la acest dăunător, sunteți de acord că ar trebui să folosim bani uh, din fonduri europene, de exemplu din proiectul LIFE sau din A, Um, Europa 2020 pentru că între timp se uh, pot folosi mijloace biologice pentru combaterea acestui dăunător, dar este nevoie de mai multă cercetare. Eu cred că asta este direcția în care trebuie să mergem. Domnule Linz, pot să vă răspund pe scurt. Mi se pare o idee bună. Sunt posibilități uh, potrivite de a sprijini astfel de uh, inițiative din partea europeană. Vă mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Heina Luoma. Un minut, vă rog. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să facem ceva pentru pădurile din Europa, trebuie să fie clar că avem multe tipuri de păduri. Aproximativ 70% din suprafața Finlandei este acoperită de păduri. Finlanda și-a exploatat întotdeauna pădurile, uh, dar uh, suprafețele împădurite nu au scăzut în ultima sută de ani. Pădurile sunt uh, folosite în scopuri recreative, dar sunt foarte importante și pentru captarea dioxidului de carbon. Este important ca pădurea să fie um, exploatată în mod durabil. Atunci când Comisia se gândește ce să facă în viitor, nu trebuie să pedepsească țările care și-au gestionat bine pădurile. Când vine vorba de captarea carbonului, de exemplu. Mulțumesc. Urmează doamna Simone Schmidt-Bauer din regiunea Steiermark, din uh, Austria. Vă rog, aveți cuvântul. Președinte, Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere. Exact așa este din această regiune vin. Um, și dintr-o țară uh, acoperită în mare parte de pădure. Însă, înainte să vorbim despre starea pădurilor din Europa, aș vrea să subliniez de ce sunt atât de importante pădurile în lupta împotriva schimbărilor climatice nu există Um, element mai important decât pădurile. CO2-ul este stocat în lemn și în produsele pe bază de lemn. Pădurea trebuie protejată, dar și gestionată și exploatată. Stocarea de CO2 și asigurarea de 3 milioane de locuri de muncă în Europa. Asta poate să facă pădurea. Pentru mine este important să fim pragmatici. Schimbă, um, clima se schimbă. Um, există o presiune, secetă, dăunători Ținând cont de toate aceste lucruri, Comisia trebuie să reacționeze și să sprijine întregul sector și proprietarii de pădure. Avem nevoie de o nouă strategie forestieră la nivel european care să fie puternică și care să asigure claritate pentru viitor. Nu putem accepta reduceri ale celui de-al doilea uh, pilon al PAC, care servește și sprijinului uh, pentru păduri. Avem nevoie de sprijin pentru a ne proteja pădurile extinderea Fondului de Solidaritate European mi s-ar părea uh, o idee bună. Cred că am putea astfel să-i sprijinim pe proprietarii de pădure. Puteți fi partenerii noștri în viitor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Schmidt-Bauer. Domnul Adam Jarubas. Panie comisarzu, szanowni państwo, lasy są... Mulțumesc. Domnule comisar, pădurile sunt unul dintre elementele cele mai importante ale ecosistemului nostru echilibrul uh, adus de absorpția unei părți a emisiilor de dioxid de carbon depinde de păduri. Pădurii sunt și un factor uh, esențial pentru economie, pentru locurile de muncă, pentru că multe locuri de muncă din economiile noastre sunt legate de uh, păduri. Sunt de acord că trebuie să acționăm în cadrul unei strategii europene a pădurilor și în acest sens statele membre și proprietarii pădurilor trebuie să poată avea capacitatea să lupte împotriva paraziților, împotriva incendiilor de păduri și altor provocări. Însă trebuie să facem asta la nivel european, pentru că acțiunile individuale nu vor fi la fel de eficiente. Sunt de acord că trebuie să începem de la bază, de la nivelul național, cât mai aproape de păduri și de probleme. Însă uh, trebuie să acționăm uh, la mai multe niveluri, să, co- să coordonăm măsurile și să mobilizăm uh, fondurile din PAC și din programul LIFE, să susținem cercetarea și dezvoltarea. Strategia privind pădurile trebuie să se reflecte și în uh, orizont uh, Europa. Uh, Reîmpăduririle sunt uh, una din posibilitățile de intervenție. De asemenea, trebuie să uh, ajutăm pădurile să fie mai rezistente în fața intemperiilor, trebuie să existe infrastructuri mai bune și serviciile de urgență să se poată mobiliza cât mai rapid în cazul incendiilor sau furtunilor. Mulțumesc! Următorul, cu, următorul vorbitor, uh, domnul Amaro. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, dragi colegi. Știm cu toții că în tratate nu se menționează explicit pădurile. În ultimii ani, instituțiile europene, Parlamentul și uh, Comisia um, s-au implicat mai mult în gestiunea patrimoniului nostru forestier. Astăzi conștientizăm dificultățile cu care se confruntă statele membre pentru gestionarea pădurilor. Ele sunt diferite de la o țară la alta dar dificultăți sunt și în agricultură și totuși avem o politică agricolă comună. De aceea cred că este posibil să avem o strategie comună pentru păduri și de aceea spunem că protecția mediului înseamnă că municipalitățile, autoritățile locale să se implice mai mult, trebuie să se gestioneze durabil biomasa, da, dar trebuie să spunem că pădurile au valoare economică. Și această valoare economică înseamnă că mm, vor fi atrase mm, mai multe persoane în, la țară și astfel politica rurală va fi mai echilibrată. Um, e mai bine să evităm incendiile de pădure decât să luptăm împotriva lor, spunem în țara mea. De aceea propun să creăm un fond pentru prevenția incendiilor de pădure. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Virkunen. Arvoisa puhemies, Domnule președinte, este foarte bine că avem această discuție privind pădurile europene. 40% din suprafața Europei este acoperită de păduri. Uh, și ele au un rol foarte important și la nivel general, dar și mai mult dacă ne gândim la schimbările climatice. Pentru că pădurile ne ajută să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Au acest rol de absorpție a emisiilor de CO2 și de asemenea reprezintă o sursă a biodiversității naturale. Uh, și tot ce putem face astăzi uh, cu petrol, pe viitor va putea fi fabricat datorită pădurilor sau cu ajutorul pădurilor și lemnului. Astăzi însă asistăm la distrugerea pădurilor și este foarte important să punem accentul pe o gestionare durabilă și activă a pădurilor. Și aici termenul activ este foarte important pentru că um, prin aceste măsuri active, pădurile ar trebui să nu mai fie atât de sensibile în fața dezastrelor naturale, în fața dăunătorilor, în fața ă, incendiilor. Sigur că situațiile variază dintr-un loc în altul, însă știm că ne, trebuie să ne așteptăm la tot mai multe furtuni din cauza schimbărilor climatice și să fim cât mai pregătiți. Să avem o strategie europeană care să se bazeze pe o ă, bază de date globală a tuturor pădurilor europene, a tuturor resurselor existente, ca să știm despre ce vorbim, pentru că în prezent moment, statisticile nu sunt suficiente și nu ne permit să cunoaștem situația de fapt. Mulțumesc! Trecem la sistemul intervențiilor spontane, catch the eye. Mai multe persoane au solicitat să intervină. După cum știți, avem o regulă să alocăm 5 minute pentru catch the eye. Putem depăși cu câteva minute. Am 8 am decis să accept opt solicitări. Prima persoană uh, care a solicitat cuvântul este domnul Balaș. Domnul Hitbegi. Uh, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, uh, trăim într-o lume din ce în ce mai grăbită. Uh, și atitudinea uh, celor care lucrează în domeniul forestier uh, este esențială pentru că ei ne apără pădurile și ne apără biodiversitatea cei care se ocupă de păduri văd lucrurile pe, la orizontul a 20-30 de ani, nu pe termen scurt. În um, cadrul programului de reîmpădurire a guvernului maghiar um, au fost plantați 22 de milioane de copaci uh, în această primăvară. Uh, pădurile nu oferă doar uh, adăpost și hrană pentru milioane de animale și plante, ci participă și la îmbunătățirea calității vieții celor care trăiesc aproape de păduri și la dezvoltarea economică și rurală și ajută la echilibrul climatului. Uh, pădurile nu sunt doar spații de viață, nu sunt doar factori economici și de mediu. Sunt și părți ale lumii pe care Dumnezeu ni le-a lăsat uh, și de aceea guvernul maghiar a hotărât uh, să împădurească o suprafață și mai mare și microfonul este tăiat. Următoarea persoană care intervine va fi doamna Armand. mulțumesc foarte mult domnule președinte am vrut să iau cuvântul pentru a insista asupra faptului că protejarea pădurilor se află încă la un nivel prea scăzut pe continentul nostru și iau ca exemplu din sistemul de protecie a pădurilor uh, virgine și quasi virgine, chiar dacă aceste păduri primare nu reprezintă decât o uh, parte infimă din suprafața forestieră a Europei, au o valoare remarcabilă. De aceea mm, și, din păcate această suprafață importantă de păduri primare continuă să fie exploatată în România și în Slovacia. Zece milioane de uh, copaci sunt tăiai în mod ilegal în fiecare an și uh, cred că ar trebui să existe un catalog uh, european al pădurilor primare pentru a li se recunoaște valoarea. Și aici ar trebui să fie incluse pădurile care răspund unor criterii stabilite de comunitatea științifică. Insist asupra acestei idei a unui catalog al pădurilor primare și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Popoviș Frank. Hvala za besedo. Eh, hvala za besedo. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vorbim despre pădure în Europa astăzi. Știm cu toții că pădurile sunt plămânii planetei. Captează carbon și, bineînțeles, putem face o serie întreagă de lucruri din lemn. Însă, statele membre au poziții diferite când vine vorba de păduri. Țara mea, Slovenia, este acoperită de păduri. 60% din teritoriul nostru este acoperit de pădure. Procentajul crește, însă pădurile noastre sunt și ele sensibile la factorii precum um, înghețul, incendiile, dăunătorii. Deci, trebuie în cadrul programelor, programelor Orizont, Life, să facem eforturi mai mari. Mulțumesc, domnul Mauri Pecarinan. Micro. Cu microfon, vă rog. Îmi cer scuze. Mulțumesc. În uh, ultimul an, aproximativ 15 milioane de hectare de pădure a ars, mai mult decât suprafața multor țări europene și emisiile uh, în urma acestor incendii uh, au fost au reprezentat mai mult decât producția industrială a mai multor țări europene. Un motiv uh, al acestor incendii de pădure este faptul că multe păduri nu sunt bine gestionate. Pădurile prost gestionate sunt foarte vulnerabile mm, la incendii. Acum 60 sau 70 de ani, aproximativ 100 de eh, mii de eh, hectare de pădure au ars în Finlanda. Și dar de atunci doar uh, vreo mie de hectare au mai ars. Pentru că pădurile au fost gestionate durabil, în mod ecologic și eficient. Uh, astfel uh, s-au putut preveni incendiile de pădure și am luptăm și împotriva schimbărilor climatice. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Există anumite reguli o să respectăm minutul care vă este acordat și să știți că dacă se depășește, voi, voi întrerupe. Altă regulă este că nimeni nu are voie să mai ia cuvântul la, la Catch the Eye dacă a ridicat un cartonaș albastru la aceeași dezbatere, pentru ca să fie clar uh, regula pe care o respect. Următorul vorbitor este The Irish government recently published a plan to create 8,000 hectares of new forestry. Guvernul irlandez a planificat uh, să să planteze 8.000 de hectare de uh, copaci. Acest uh, plan a dublat, practic, politica comercială a Irlandei de până acum și a încălcat principiul biodiversității cu dependența sa exagerată de anumite specii. Europa nu are nevoie de astfel de monoculturi, e nevoie de copacii potriviți la locul potrivit. 32% din copacii plantați sunt pentru energie, 51% din uh, silvicultura irlandeză este făcută din anumite uh, specii care sunt arse pentru biomasă. Iar foarte multe procente, din păcate, din acestea care sunt arse, Uh, sunt responsabile de foarte multe emisii uh, de dioxid de carbon. Trebuie să avem grijă ca atunci când se cultivă pom pentru uh, biomasă să ne gândim și la neutralitatea carbonului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi um, s-au făcut multe afirmații corecte și importante și un lucru este clar, pădurile europene nu pot salva um, climatul planetar, însă cred că putem demonstra uh, seriozitatea discu- discuției purtate în Europa vis-a-vis -vis de uh, păduri pentru că în urma schimbărilor climatice pădurile uh, vor avea de pierdut și acest lucru înseamnă că nu vor putea captura um, în continuare dioxid de carbon. Tocmai de aceea este important să înțelegem că pădurea este o materie primă cu caracter uh, durabil, o materie primă pe care o putem folosi dacă o și protejăm și aș dori să pledez să depunem toate eforturile necesare uh, astfel încât să dăm uh, milioanelor de noi copaci uh, plantați în Europa o șansă să supraviețuiască și astfel încât uh, importanța pădurilor să devină prioritară pentru instituțiile europene, pentru Comisia Europeană. Domnul uh, Polcea, care cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că discutăm această chestiune extrem de importantă astăzi. Ar fi putut fi multe alte subiecte pe care le-am fi putut discuta, cum ar fi Brexit-ul, dar trebuie să le arătăm cetățenilor că ne ocupăm și de chestiuni practice. Nu voi spune ce s-a spus deja, dar vreau să subliniez faptul că avem un instrument pentru a proteja pădurile, și anume fondurile europene și cred că ar trebui să susținem plantarea de păduri și plantarea de copaci în acele state membre unde e nevoie. Și de asemenea, terenuri să fie comasate în diverse regiuni și în diverse comunități prin asocierea proprietarilor de terenuri. Toate astea ar fi posibil. De fapt, avem asemenea asociații în Cehia și ar trebui să susținem și cercetarea pentru a contribui la înlăturarea dăunătorilor. Deci avem foarte multe instrumente disponibile și voi face acest lucru susținând acest lucru. Următorul intervenient la intervențiile fronta- uh, spontane este domnul Flegon Darfon. Hvala vam predsjedniče, poštovani povjereniče Vidimo što se dešava Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vedem ce se întâmplă zilele acestea și de ceva vreme în Amazonia. Totul este, de fapt, rezultatul unei politici proaste. Trebuie să acționăm ferm pentru ca să schimbăm lucrurile. Trebuie să vedem mai întâi ce se întâmplă la noi și să vedem ce putem face întâi la noi acasă. Trebuie, desigur, să nu uităm și faptul că pădurile joacă un rol esențial în protecția climei. Pădurile pot uh, supraviețui fără oameni, dar invers nu este valabil. Trebuie de aceea să investim mai multe pe viitor pentru ca să luptăm împotriva incendiilor, împotriva defrișărilor și pentru a păstra pădurile existente acum. Trebuie să investim în viitorul nostru, dar și în prezent. Mulțumesc! Acum se încheie Catch the Eye-ul și o să-i dau cuvântul reprezentanților comisiei în persoana domnului comisar Arias Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc eurodeputaților pentru intervențiile lor, care reflectă interesul acordat pădurilor în general în Uniunea Europeană. Uniunea, Uniunea Europeană este angajată în apărarea pădurilor din Uniunea Europeană, așa cum am confirmat prin comunicarea recentă de accelerare a acțiunilor europene pentru protejarea și restaurarea uh, pădurilor uh, europene. Aceste păduri sunt utile pentru a face față provocărilor legate de uh, schimbările climatice, garantează biodiversitatea și furnizează servicii deosebit de importante pentru societatea uh, europeană. Prin comunicarea noastră existăm asupra necesității găsirii unui nou echilibru între uh, Um, toți actorii uh, din uh, statele membre pe marginea uh, unei strategii orientate pe termen lung. Recunoscând rolul jucat de pădure în tranziția înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon pentru susținerea comunităților rurale de asemenea. În lumina angajamentelor luate de președ- noua președintă aleasă a Comisiei Europene Ursula von der Leyen privind Uh, un nou acord uh, verde pentru Europa, cred că acesta ar putea să um, facă parte deja din angajamentele luate în orizontul 2020. O să ne, pentru noi, protejarea și restaurarea pădurilor reprezintă o prioritate specifică în noul cadru strategic dedicat uh, pădurilor și după anul 2020. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iar acum am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume întrebarea cu solicitare de răspuns oral către comisie despre brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale. Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală este autor în această întrebare și domnul Norbert Linz are cuvântul acum. Domnule președinte, stimate domnule, doamnă comisar, stimați colegi, Accesul fără bariere la materialele vegetale este o premiză pentru puterea inovatoare a sectorului european în domeniul agriculturii și al cultivării plantelor, dar și pentru diversitatea genetică. La ultima reuniune a comisiei noastre, pe 4 septembrie, toți membrii au fost de acord cu acest lucru. Prin decizia Marii Camere de Apel a OEB din decembrie 2018, acest uh, acces fără barieră este acum în pericol. Membrii comisiei mele au decis în unanimitate de aceea să transmită un mesaj politic clar. Permiteți-mi, vă rog, în calitate de președinte al Comisiei de Agricultură din acest Parlament, să vă explic care este contextul acestei întrebări adresate Comisiei în conformitate cu articolul 136 din regulamentul de procedură. În anul 2015, Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete a statuat că produsele obținute din procese esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele indigene, sunt brevetabile. Pe baza acestei decizii, o varietate de brocoli și una de tomate au fost într-adevăr brevetate. Iar ca răspuns, în 17 decembrie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită să se clarifice dreptul brevetelor pentru plante. E vorba de o directivă din 98 care protejează această chestiuni. În uh, de noiembrie 2016, Comisia a afirmat că intenția nu a fost niciodată să se acorde brevete privind trăsături naturale, iar toate statele membre au sprijinit această interpretare. Iar după aceea, s-a ajuns la o interpretare între Consiliul de Administrație a OEB, uh, care uh, a respins și Camera Tehnică de Apel a OEB, care a respins această decizie la, în decembrie 2018, susținând că Convenția Brevetului European are prioritate. Însă, în acest stadiu, președintele OEB a solicitat marii camere de apel să ia hotărâre definitivă pentru a finaliza această chestiune. În acest context, terții au dreptul să înainteze declarații scrise în acest sens către Marea Cameră acum, iar termenul este chiar 1 octombrie 2019. Comisia pentru Agricultură a adresat astăzi două întrebări către Comisia Europeană. În primul rând, Intenționează Comisia să înainteze o declarație scrisă către Marea Cameră de Apel a OEB pentru a proteja capacitatea inovatoare a sectorului european de ameliorarea plantelor, dar și interesul public general? Și a doua întrebare, ce măsuri are în vedere Comisia pentru a asigura că produsele rezultate uh, din procese naturale nu sunt brevetabile. Cultivatorii de plante, agricultorii au nevoie de claritate în ceea ce privește capacitatea lor de inovare pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu și acum o să ascultăm răspunsul Comisiei în persoana doamnei Biencovska, vă rog Mulțumesc uh, pentru că ați adus în discuție această chestiune. Cum s-a spus, este foarte important să clarificăm lucrurile. Voi începe cu a doua parte a întrebării, iar aici răspunsul e simplu. Comisia Europeană a făcut ceva pentru a asigura că produsele care rezultă din procese naturale nu sunt uh, brevetabile Comisia a fost în legătură cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu statele membre și de asemenea cu părțile interesate din domeniu față de această chestiune a nebrevetabilității acestor produse. Cum s-a cerut de către Parlamentul European în rezoluție, din decembrie 2015, Comisia a adoptat în 2016 o notiță privind anumite articole din direcție privind protecția invențiilor biotehnologice. Comisia susține că plantele obținute prin procese biologice esențiale nu sunt patent brevetabile. Comisia a fost Documentul Comisiei a fost uh, salutat de toată lumea în februarie 2017 și statele membre au urmat această interpretare în legislația naturală și în practica acordării brevetelor. Și acum prima parte a întrebării. Într-adevăr, Comisia, ca reprezentant a Uniunii Europene, a fost uh, a prezentat niște observații amicus curie la uh, președintele Biroului European al brevetelor. Se va face înainte de 1 octombrie iar Convenția Europeană nu face parte din dreptul european. Este în interesul Uniunii să evite un conflict între această convenție a brevetelor europene și directiva biotehnologiilor. Practica directivei ar fi compromisă dacă acest birou ar acorda brevete pentru chestiuni care sunt excluse de la brevetabilitate în directive deci, observațiile noastre cer o interpretare a convenției aliniată la directivă, ca și așa cum sunt interpretate în notița Comisiei din 2016 și cele ale Consiliului și uh, Parlamentului European, ca și al organizațiilor care sunt părți contractante la Convenția Biroului uh, European pentru Brevete sectorul acesta din Uniunea Europeană nu apără acest interes. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Intrăm acum în dezbatere și mai întâi uh, dorește să ia cuvântul doamna Schreier-Piric. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European, la sfârșitul anului 2015, a cerut cu toată claritatea ca plantele naturale să nu poată fi bre- brevetabile, pentru că trebuie să poată continua evoluțiile în acest domeniu. Trebuie să punem capăt acestei uh, brevetabilități în cazul uh, existenței unor procese naturale sau cel puțin și aceasta a fost decizia pe care o luasem sau așa păreau să stea uh, lucrurile, pentru că um, s-a spus acest lucru cu toată claritatea, lucru reiterat și în declarația din anul 2016, după cum a precizat și Comisia Europeană. Însă, în data de 15 decembrie 2018, um, Camera de, Marea Cameră de Apel a OEB a decis că acest lucru nu este posibil, ceea ce uh, Uh, nu este uh, acceptabil pentru că nu, put, nu este posibil ca o cameră tehnică de apel la OEB să încalce prevederile adoptate de uh, legiuitori. Nici Comisia, nici uh, Consiliul, nici Parlamentul uh, nu și-au dorit ca prin directiva respectivă să permită brevetabilitatea uh, unor soiuri uh, ca urmare a unor procese naturale sau să fie discutate uh, toate aceste aspecte. Trebuie să există un uh, proces democrat, democratic prin care legiuitorii să, să, să reușească să găsească o soluție la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete. Trebuie să interzicem uh, brevetabilitatea acestor uh, plante și uitorii europeni trebuie să recurgă la toate uh, instrumentele juridice la dispoziție pentru că nu putem breveta uh, viața. Vă mulțumesc. Domnul Andriu are cuvântul. Domnule comisar. Domnule președinte, doamnă comisar, noi nu ne dorim ca produsele re, care ies din proceduri naturale să fie brevetabile. E vorba de o chestiune etică, politică și economică. Nu am vrea ca anumite multinaționale uh, bogate sau grupuri uh, stărite agroalimentare să poată să pună obstacole la selectarea materialului vegetal. Trebuie să ne batem pentru promovarea inovării. Noi suntem pentru diversitatea genetică a culturilor și vrem să ne batem pentru ca sănătatea cetățenilor europeni să rămână o prioritate. Accesul direct la materialul vegetal este esențial pentru capacitatea de inovare a sectorului în domeniul vegetal, dar și pentru agricultorii europeni care din nou au rămas pe drum. Această rigiditate ar împiedica tuturor cultivatorilor să creeze mai multe varietăți, mai multe specii vegetale, dar și tuturor, tuturor agricultorilor să își producă propriile semințe. N-aș vrea monopole ale unor grupuri puține sau a întreprinderilor care nu vor decât uh, să se gândească la scopul lucrativ și nu se gândesc la inovare și nici la produsul partajat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jan Hoitema. Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă comisar, stimați colegi. Rezoluția aceasta are ca scop să facă brevetabilitatea, să o aducă din nou în programul nostru de lucru, în programul nostru de discuție. Dar, în primul rând, avem nevoie o discuție dacă e posibil sau nu pentru că ajungem la incertitudine și ajungem la îndoieli legate de producători. Ce facem cu culoarea, eu știu, roșiilor, cu gustul ardeilor, uh, rădăcina foarte lungă a brocoli? Sunt chestiuni naturale, nu poate să existe un brevet pentru chestia asta, poate că s-a descoperit așa ceva, dar nu s-a inventat așa ceva și nu știm dacă brevetul poate fi contestat sau nu. Mă gândesc la posibilitățile uh, brevetabilității acestor chestiuni, pentru care însemna că unii oameni, unele firme ar avea monopol și eu ar fi posibilitatea să se fraudeze, ceea ce ar duce la o serie de probleme cu uh, alimentele noastre. Să ne gândim la cularea roșiilor. Asta ar însemna că și alți producători n-ar putea să dezvolte noi varietăți, noi soiuri de mm, tomate roșii. Este o chestiune de vulnerabilitate. Pot să apară noi boli ale plantelor. Ce facem atunci? Companiile vor să comercializeze chestiunile, diverse aspecte la care au lucrat, dar un brevet este modul greșit de a face acest lucru. Iată din ce motiv vă rog pe toți să susțineți clar faptul că avem nevoie la Parlament să găsim o modalitate de a respinge acea ceva. N-am vrut niciodată ca aceste specii, aceste varietăți să fie brevetabile și evident nu e ceva ce dorim. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Hoisling. Domnule uh, președinte, dragi colegi, este foarte supărător faptul că a treia oară trebuie să discutăm acest subiect. În anul 2012 am avut o rezoluție, în anul 2015 din nou și acum iarăși. Pentru că mm, OEB-ul uh, ignoră dorințele noastre, că nu ne dorim brevete pe, pentru asemenea procese biologice naturale. Oficiul European de Brevete are interesul de a conferi uh, brevete. E un uh, interes economic. Însă, noi, legiuitorii, trebuie să intervenim uh, acum și cred că, de asemenea, Comisia Europeană trebuie să exercite presiuni uh, puternice pentru că uh, este in- inacceptabil ca o instituție europeană să ignore decizii legislative. Acum trebuie să luăm, este vorba de decizia legată de tomate sau de brocoli, ci de o decizie fundamentală dacă trebuie să înțelegem care sunt consecințele pe termen lung al, ale, un, ale unor asemenea decizii, ale unor asemenea brevete, um, țăranii și uh, cultivatorii de mici dimensiuni vor fi cei care își, își vor pierde drepturile pentru că nu vor putea să-și permite asemenea lupte uh, juridice. Și acum a venit momentul să transmitem un semnal foarte clar, să punem capăt acestor uh, brevetabilități. Mulțumesc, domnul uh, David uh, Ivan. Mulțumesc, dragi colegi. Acordarea de brevete pentru diferite specii și varietăți de brocoli sau tomate merge împotriva protocolului de la Nagoya și a uh, Convenției cu privire la diversitate și împotriva Convenției brevetului european și a protocolului său aferent. Părțile contractante sunt toate state membre și fiecare din statele noastre membre are reprezentanți uh, în uh, Organizația Europeană de Brevete care se ocupă de diverse litigii și conflicte. Iată de ce noi sugerăm ca statele membre să-și folosească reprezentanții pe care iau în Consiliul de Administrație a Oficiului pentru Brevete pentru a-i obliga să anuleze respectivele brevete care au fost acordate pentru aceste produse obținute prin procese naturale, astfel încât să nu se continue cu alte 200 de cazuri. Mulțumesc, domnul Ruizen. Dank u wel, voorzitter, geachte commissaris, beste Mulțumesc foarte mult, domnule, doamna comisar, domnule președinte. Dacă analizăm uh, brevetele, nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că e vorba nu, numai de ceva ce e în beneficiu câtorva companii care devin astfel monopoluri și cresc foarte mult prețurile, iar oamenii pierd accesul liber la sursele genetice, de material genetic ceea ce este foarte important pentru dezvoltarea de specii noi. Sunt de acord cu consensul larg, trebuie să trimitem un semnal foarte puternic uh, Biroului European pentru Brevete, pentru că trebuie să renunțe la brevetabilitatea acestor procese. Evident, trebuie să avem protecție pentru proprietatea intelectuală în acest domeniu, dar Trebuie să existe un sistem clar, echilibrat. Iar brevetele nu și-au locul în lumea plantelor. O plantă nu e o invenție. Plantele aparțin tuturor. Putem spune lucrurile altfel. Plantele fac parte din creația divină și noi suntem cei care avem grijă de ele. Mulțumesc! Thank you, Madame Pereira. Vă mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Sandra Pereira. Deși nu se recunoaște încă posibilitatea de a breveta anumite proceduri de manipulare genetică, Oficiul European de Brevete în continuare acordă brevete pentru semințe. Vedem că se creează monopoluri adevărate în procesele acestea în sectorul agricol. Multinaționalele controlează tot, uh, toată piața și aceasta duce la falimentul multor agricultori la o reducere a diversităților și de, de asemenea a diversității vari speciilor, dar și a alegerilor pe care le poate face consumatorul. Aceasta totul în favoarea uh, multinaționalelor. Toate uh, modificările uh, genetice uh, trebuie să fie uh, care sunt altele decât naturale, trebuie să fie brevetate, dar acelea care nu sunt uh, așa, nu este posibil să se vorbească despre proprietatea intelectuală în cazul lor. Nu este acceptat să se breveteze, de exemplu, procesul de selectare genetică convențional, mm, de asemenea și încrucișări sau alte produse care sunt rezultate din aceste uh, încrucișări uh, de plante sau animale. Cred că în ceea ce privește plantele create în, labo- în laborator trebuie să fie considerate nebrevetabile dacă sunt naturale. Mulțumesc!

domnule președinte domnule comisar dragi colegi într un moment în care inovarea ameliorarea varietăților non omg la plante pot reduce impactul de mediu al acestor proceduri, Oficiul European de Brevete a luat o decizie inacceptabilă. Nu putem să permitem ca disponibilitatea materialului gen, uh, vegetal să fie limitată, iar capacitatea laboratoarelor noastre de cercetare să fie periclitat cu repercursiune asupra sustenabilității agriculturii noastre și a sănătății întregii populații. De aceea, stimate domnule comisar, vă rugăm să interveniți cât de repede și să prezentați observațiile care sunt necesare pentru ca să se evită ca o astfel de decizie să meargă împotriva dorinței și voinței exprimate de către colegislatori. Vă rog să restabiliți certitudinea juridică necesară pentru ca agricultura să devină din ce în ce mai importantă în lupta împotriva schimbărilor climatice și să fie capabilă să răspundă prin intermediul noilor tehnici de îmbunătățire a speciilor într-o manieră ambițioasă la cererile pe care le-au exprimat deja milioane de cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ulrike Müller are cuvântul. Domnule președinte, doamnă comisar, decizia Camerei Tehnice de apel a Oficiului European de Brevete să confere brevete pe, plan, pe planți, plante care au fost obținute în urma un, unei cultivări tradiționale nu poate fi deloc înțeleasă de um, agricultori. Uh, accesul liber la semințe trebuie, este foarte import, important pentru a păstra caracterul inovator al uh, sectorului în Europa. Ne dorim ca și cultivatorii de mici dimensiuni să aibă în continuare acces la resursele genetice necesare. Un acces liber la semințe are o importanță crucială pentru a obține și noile varietăți de plante care să facă față provocărilor aduse de schimbările climatice. Deci sper ca această decizie să fie schimbată de către Camera Tehnică de Apel a OEB, astfel încât nici pe viitor să nu mai poată fi conferite asemenea brevete pe plante. Domnul Bito are cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamna comisar, stimați colegi. Grupul Verzilor a fost întotdeauna adversar al ideii de a breveta viața. Cred că pe fond tot ce am auzit suntem de acord, însă Apropo de formă, chestiunea e mai gravă. Cine stabilește legea în Uniunea Europeană? Parlamentul, Consiliul sau Biroul European pentru Brevete? De 10 ani această organizie, organizație a dat uh, brevete ilegale pentru diverse plante, ceapă, eu știu, roșii sau somon Uniunea Europeană are niște certificate, sunt departe de a fi perfecte, dar permit țăranilor să semene toate uh, speciile, așa cum am făcut și eu la mine la fermă. Deci, în lumina eficacității utilizării acestor semințe, uh, că vorbim de variabilitate și diversitate genetică, ceea ce s-a arătat că e bine și să vedem cât de eficace sunt, mai ales când discutăm de caietul de sarcini al agriculturii bio- ecologice. Toate aceste lucruri. Domnule, domnule Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, Oficiul European al Brevetelor a considerat că se pot uh, breveta uh, specii uh, vegetale precum tomatele și brocoli, după care s-au auzit proteste imediat. Însă, pe, în decembrie 2018, ca Marea Cameră de Apel a tranșat în favoarea deciziei din 2015, regretabilă precum Comisia pentru Agricultură cer Comisiei și Parlamentul European să protesteze pe lângă Oficiul European al Brevetelor, pentru că trebuie să reafirmăm clar opunerea noastră clară în fața brevetabilității proceselor naturale și aceasta pentru a nu proteja interesele lobbyiștilor și a marilor companii, pentru menținerea biodiversității, protecția consumatorilor și pentru apărarea agricultorilor care depinde de noi. Vreau să mai închei spunând că deja din 1961 există o protecție juridică a semințelor care a fost uh, dată după cercetări. E vorba de o certificare de obținere a materialului vegetal care este mult mai respectuoasă față de munca agricultorilor decât astfel de brevete pentru produse ca acestea. Mulțumesc! Iar uh, acum aș dori să vă salut pentru prima dată de aici, de la prezidiu și cu ajutorul uh, dumneavoastră Aș dori să salut în același timp și 500 de milioane de cetățeni din uh, Uniunea Europeană. Acum are cuvântul domnul Aghiliar din partea ECR. Vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru minută de liniște pentru victimele inundațiilor din Spania. Consensul de la Comagri arată că e necesar să se ajungă la o rezoluție. Nu e admisibil ca, împotriva spiritului legiuitorului, să se deschidă ușa din spate acestor uh, brevete pentru procese biologice. Este o uh, deci, decizie care prejudicează inovația în agricultură și firmele mici. Această greșeală a EPO nu poate servi grupurilor radicale ca o scuză să atace Euro- sistemul european de brevete și protecție varietății care funcționează foarte bine și asigură drepturile uh, operatorilor nu putem pune sub uh, semnul întrebării sistemul de brevete care funcționează cu eficiență. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Hazek am are cuvânt. Doamna Hazek. Er Vă mulțumesc, doamnă președintă. De 4 miliarde de ani există viață pe pământ și viața nu este proprietatea nimălui și nu ar trebui să uităm acest lucru. Ideea ca că plantele, animalele, procesele biologice pot fi uh, brevetate uh, este una incredibilă, dar tocmai acest lucru s-a întâmplat. Există brevete pentru uh, anumite, pentru anumiți uh, somoni, pentru plante, uitând că nu este vorba, nu, se, nu este vorba de invenții. S-ar putea să ajungem la crearea unui uh, monopol uh, Uh, însă a existat rezistență din partea cetățenilor, din partea agricultorilor, fermierilor, din partea Parlamentului, însă uh, Oficiul European de Brevete ignoră aceste, pro, uh, aceste proteste și a conferit brevete pe plante, pe alimente și aș dori să întreb Comisia Europeană ce face în mod concret pentru a pune capăt acestei situații și cred că ar trebui să se renunțe și la uh, subvențiile directe plătite uh, agricultorilor. Mulțumesc, doamna Picernă de la Eșida. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule, doamnă comisar. Aș vrea și eu să vă spun că sunt de acord cu toți colegii care au intervenit până acum uh, și care au exprimat deja uluirea lor față de această decizie care chiar nu este de înțeles din partea Oficiului European al Brevetelor. Dincolo de aceasta, poziția Parlamentului European cu privire la brevetabilitatea plantelor obținute prin proceduri și procese esențiale și naturale este evidentă, chiar din 2015, când chiar această plenară s-a exprimat uh, dacă vă amintiți, cu o majoritate netă împotrivă acestui tip de brevete. Consiliul s-a alăturat acestei decizii, după aceea Comisia la fel și de aceea nu cred că pot să mai existe dubii despre voința politică uh, de a nu accepta vreo formă de brevete pentru plante obținute prin produse biologice. Și de aceea, doamnă comisar, astăzi noi vă cerem din nou, dumneavoastră, cerem comisiei să își facă vocea competentă, auzită, la finalul acestei proceduri în care este implicat Oficiul European de Brevete, astfel încât în tot sectorul uh, de vegetal să, poate să, fie, uh, să se poate oferi protecția care trebuie, dar mai ales pentru ca și cetățenii să fie protejați. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Melchior de la Renew, doamnei. Mulțumesc foarte mult. În 2014 au avut loc alegeri în Danemarca pentru Parlamentul European și am avut și un referendum dacă sau nu Danemarca avea să adopte hotărârea de a deveni uh, membră a Convenției Europene a Brevetelor am devenit membră și în acea dezbatere eu am insistat că nu trebuie să acceptăm brevetele pe plante și brevete pe viață în Europa. Dar EPO n-a înțeles acest semnal politic pe care le trimitem. Trebuie să ne exprimăm însă foarte clar. În Jamaica, Există un piper uh, sălbatic care rezistă la mulți dăunători și acum cineva are un brevet pe rezistența asta pe care o reprezintă în plata și chestiunea asta nu a fost clarificată încă. Este foarte important, nu numai pentru cultivatorii de plante și pentru cei care cultivă plante în Europa, dar și pentru democrația noastră. Trebuie să clarificăm această chestiune, să luăm o hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Viner de la Verzi. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Tomatele nu sunt uh, mașini și brocoli nu sunt uh, procese tehnice. Tocmai de aceea nu ar trebui să fie conferite brevete pentru alimente, pentru plante și așa mai departe. Cu mare mirare am uh, aflat despre această decizie a Camerei Tehnice de apel la Oficiul European de Brevete. După cum s-a spus, există un mare și un uh, real pericol ca astfel cultivatorii și uh, agricultorii să nu mai aibă acces la aceste soiuri de plante protejate prin uh, uh brevete. Uh, este vorba de crearea unui monopol care să existe doar pentru a face pro, uh, profit și așa ceva nu putem accepta. Pentru mine este foarte clar că pentru Oficiul European de Brevete nu binele general a contat, ci propriile interese economice. De asemenea, cu mare interes am înregistrat faptul că domnul Wojcikowski, propus pentru postul de comisar uh, pentru agricultură, uh, s-a pronunțat în anul 2015 împotriva acestei idei de a uh, breveta plantele și aș dori să cer uh, și Parlamentului European să se pronunțe cu toată fermitatea împotriva acestei decizii a Oficiul European de Brevete. Mulțumesc, domnul Tarabel, are cuvântul. Doamnă președinte, doamnă comisar, e vorba aici de un abuz inacceptabil și periculos. Companiile de semințe multinaționale vor să aibă monopolul pe aceste pe specii, pe materialul vegetal și folosesc pretexte. Până la urmă nu e vorba numai de o problemă juridică, ci și etică. Și vreau să vă amintesc, doamnă comisar, că la Consiliul din 18 martie anul trecut, mai multe state membre, guverne ale UE, uh, au exprimat susținerea față de nota de interpretare a Comisiei despre aceste proceduri biologice, care spunea că tocmai nu pot fi brevetate. Iar uh, în ceea ce privește produsele esențial uh, biologice, acestea n-ar trebui să poată să fie brevetabile niciodată și ar trebui să se aplice acest lucru pentru toate varietățile de semințe, pentru că aceasta protejează și agricultorii. Vă mulțumesc! Bravo. Mulțumesc. Acum doamna Aguilera are cuvântul din partea SD. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte la finalul dezbaterii sunt de acord în unanimitate cu ce s-a spus aici de la toate grupurile politice prezente și cu toți colegii care au intervenit. În unanimitate s-a văzut că, de fapt, Comisia pentru Agricultură dorește să lanseze către Comisia Europeană, către doamna Biencovska, un mesaj politic clar și fără echivoc din partea Comisiei și din plen nu putem vorbi de brevetabilitatea plantelor obținute prin procese biologice, evident. Pentru asta trebuie să intervenim reclamând procesul acesta înainte de 1 octombrie deci întrebarea aceasta orală și rezoluția uh, sunt, reprezintă chestiuni foarte delicate care arată dacă avem capacitatea de a reacționa către EPO. În încheiere vreau să spun că trebuie să conservăm interesul public general și să facem o diferență clară între diversele specii protejate și brevete. Poziția Parlamentului e clar. Sper că și Comisia Europeană este la înălțimea situației. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Am încheiat dezbaterea și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Sunt trei cereri. Doamna Șoidrov are cuvântul. Colegove, já jsem si se zájmem vyslech. Vă mulțumesc. Dragi colegi, am ascultat cu mare atenție intervenția doamnei comisar și aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Mă bucură faptul să văd că toată lumea e de acord că nu putem breveta uh, plantele, însă există un conflict din acest punct de vedere cu oficiul european de uh, brevete care pare că a cedat în fața presiunilor uh, exercitate de industrie din acest punct de vedere. Consiliul, pe de altă parte, Comisia și Parlamentul European au avut aceeași poziție și cred că acum uh, și uh, statele uh, membre trebuie să ne susțină în eforturile noastre de a schimba atitudinea um, Oficiului European de Brevete. Deci cred că ar trebui să lucrăm împreună, Parlamentul European, Comisia Europeană și uh, statele membre, uh, și cred că dacă vom uh, face acest lucru, cred că vom putea să punem uh, capăt uh, acestei prostii. Mulțumesc, domnul Wallace. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Este ciudat că Oficiul European de Brevete consideră că poate să acorde brevete pentru plante produse natural. Două varietăți, brocoli și tomate, au fost brevetate numai pentru mai mult profit, dacă vroiai să o găsești, nu reușai. De fapt, această brevetare are un impact negativ asupra vieților noastre și ar fi o nebunie să permitem cuiva să monopolizeze până la urmă procedurile naturale, să punem presiune pe agricultori și pe toți consumatorii în toate domeniile vieții noastre. N-ar trebui să tolerăm așa ceva ar trebui să cerem ca Oficiul European de Brevete să respecte Convenția uh, Brevetelor Europene care exclude viața de la patentare. Patentarea proceselor naturale și a vieții uh, este o nebunie, capitalismul care a luat-o razna. Mulțumesc pentru intervenție, iar acum ultimul uh, intervenient la aceste intervenții spontane este domnul Dorfman. Ja, danke, Frau Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Cred că uneori în Europa există impresia că doar multinaționalele se ocupă de cultivarea plantelor. Realitatea este diferită în Europa Există foarte mulți cultiv, cultivatori de dimensiuni mijlocii, de mm, dimensiuni mici. Tocmai aceștia au, nevo- au nevoie de un acces liber la uh, semințe pentru a le folosi în activitățile de cultivare a, pl- a plantelor. Tocmai de aceea este atât de. Uh, important să punem capăt uh, acestei practici de a breveta uh, plante și mă bucură să aud că există un consens între toți cei prezenți în această aulă, indiferent de grupul politic din care fac parte în legătură cu acest lucru. Ar trebui să facem tot ceea ce ține de noi pentru a ne uh, asigura că nu se pot conferi asemenea brevete și oricum aici nu discutăm despre organismele modificate genetic, acesta este un subiect cu totul și cu totul diferit. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc pentru interesul dumneavoastră. Mă bucur că suntem pe aceeași poziție unanimă. Am fost foarte clar din lorile de cuvânt încă de la început că mesajul politic al Comisiei este că plantele obținute prin procese naturale biologice nu pot fi patentate, nu pot fi brevetate Vom încerca să luăm legătura cu Oficiul European pentru Brevete. Vom avea un rol activ în primul rând să restabilim situația de certitudine juridică cât de important e pentru părțile interesate din sector și apoi firește să apărăm interesul publicului al crescătorilor de plante și să revenim la bunul simț. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru că ne dă putere în viitor. Bun, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Închidem dezbaterea. Următorul punct din ordinea de zi este o declarație a vicepreședintelui Comisiei, înaltei reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, situația din Hong Kong. Înainte de această dezbatere, vă rog foarte mult să mă ascultați și să vă puneți căștile, pentru că vreau să spun ceva uh, despre plenara din această săptămână. Vom testa un nou sistem în ce privește intervențiile Uh, catch the Eye și cardul albastru și vrem să ne semnalizați într-o manieră electronică ce părere aveți. Și bineînțeles uh, prin e-mail. Dacă vreți să luați cuvântul, puteți folosi cardul electronic să faceți acest lucru. Iată de ce. Întrebarea mea este următoarea. Dacă doriți să luați cuvântul la procedura intervențiilor rapide, catch the eye, sau să puneți o întrebare eh, cu sistemul cardului albastră, să aveți cardul la dumneavoastră. Sigur, o să fie un test, o perioadă de testare. Evident, puteți să vă ridicați și mâna. Totuși, am dori să fim mai eficienți și să folosim sistemul electronic în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Deci vom testa acest sistem electronic în timpul următoarei dezbateri. Deci dacă vreți să luați cuvântul la procedura Catch the Eye sau să puneți o întrebare cu cartonașul albastru, vă rog să folosiți cardul electronic. Și acum îi dau cuvântul doamnei Biencovska, care va vorbi despre situația din Hong Kong. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, estimați colegi! Permiteți-mi, vă rog, să fac o primă prezentare a situației din Hong Kong în numele doamnei înalt reprezentant Federica Mogherini. În ultimele luni, oamenii din Hong Kong și-au exercitat dreptul fundamental la protest pentru autonomie, pentru drepturile lor de libertate de exprimare și libertate de adunare. Am uh, invitat toate părțile la o deescaladare și la o soluționare pașnică. În acest context, renunța, renunțarea la um, um, legea extrădării a venit ca un uh, fapt pozitiv. S-a raportat că 1,7 milioane de oameni au um, fost pe stradă la proteste pe 18 august anul acesta. În ultimele săptămâni situația s-a escaladat și au existat foarte multe amenințări de revoltă cu revoltă uh, raportări cu privire la folosirea forțelor, a, uh, la uh, folosirea la vandalism și altfel de tipuri de violență. Orice formă de violență de acest fel este condamnabilă, nu poate fi acceptată. Protestele au fost preponderent pașnice și continuă să fie susținute de către populația din Hong Kong. Uniunea Europeană a susținut în mod constant principiul unei țări, două sisteme și acest principiu a fost acceptat și uh, de către China în declarația din 1984, așa cum a fost ea ratificată de către Congresul uh, Chinei. Republicii Populare Chineze. Aceasta oferă um, Hong Kongului statutul de provincie autonomă, respectând în același timp uh, drepturile fundamentale ale populației sale. Acest principiu este foarte important de asemenea și pentru încrederea în mediul de afaceri, pentru că acest oraș rămâne un centru financiar important și un hub de transporturi. Sistemul O țară, două principii este esențial pentru Hong Kong, pentru că astfel poate să continue să joace acest rol important în regiune. Uniunea Europeană susține menținerea acestor drepturi uh, ale cetățenilor săi și gradul înalt de autonomie al provinciei, care este esențial pentru prosperitatea Hong Kongului, dar și pentru China continentală. Respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților, dar și independența justiției sunt vitale pentru evoluția um, Hong Kongului și pentru viața cotidiană a tuturor cetățenilor săi. Ar trebui de asemenea să se respecte angajamentele în, uh, pe care le-a luat China, iar pe 18 iulie Parlamentul European a avut o dezbatere de urgență în care a uh, adoptat și o rezoluție despre măsurile care trebuie luate. Între timp, Serviciul European de Acțiuni Externe SEAE a publicat trei declarații, iar pe 17 august înalt reprezentantul, doamna Moderini, a dat o declarație care a fost adoptată de către toate statele membre care respinge violența incită la dialog și dorește să se implice toți actorii importanți în dialogul de pace. S-a discutat de asemenea și uh, situația mai multor parteneri internaționali și s-a dat o declarație comună împreună cu ministrul, premierul Canadei. Hong Kongul a fost parte din uh, discuțiile informale la Hels- a ministrilor la Helsinki, iar de atunci pe 4 septembrie s-a anunțat că legea extradării ar fi permis uh, extradarea suspecților către China continentală uh, că va fi retrasă. Această um, informație din partea autorităților a dus la speranța într-o soluție pașnică. Dar, din păcate, soluția, situația rămâne tensionată. Am constatat cu îngrijorare violențele crescânde în Hong Kong, dar ne menținem așteptările și speranța ca toate părțile să se abțină de la violențe și să caute o soluție prin dialog constructiv. Pentru ca aceasta să se întâmple, S-ar putea să fie nevoie mai întâi de pași curajoși pentru a restabili încrederea. În al doilea rând, vedem că lipsa de încredere și senzația de lipsă de, uh, de angajament din partea celor implicați duce la um, o lipsă de speranță și mai mare. Sperăm ca prin uh, dialogul uh, amplu pe care l-am lansat împreună cu toți actorii implicați să se găsească totuși o soluție durabilă și pașnică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Iar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Șoidrova, care este următorul vorbitor și vorbește în numele PPE. Vă rog. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că ați introdus acest punct pe ordinea de zi, pentru că, după cum tocmai am auzit din partea doamnei comisar, situația din Hong Kong nu este deloc uh, una simplă și rămâne una problematică. Am văzut uh, sutele de mii de uh, oameni care au ieșit în stradă pentru a susține uh, pa- uh, libertatea și mi-am adus aminte de evenimentele din urmă cu 30 de ani din estul uh, Europei, moment în care uh, dictaturile au fost îndepărtate din estul Europei, iar acum uh, asistăm la încercările Chinei de a introduce caracteristici dictatoriale în uh, Hong Kong. Nu pot să um, nu mă gândesc nici la valorile creștine. Um, în ciocnirile lor cu forțele de poliție, protestatarii au cântat uh, imnuri religioase, nu au, au încercat să, să evite uh, violența și sunt uh, oameni care încearcă să-și apere drepturile politi- uh, politice, au reușit până acum să obțină abrogarea unei, unui proiect de, legi, de lege foarte controversat și rezistența în fața acestei propuneri legislative nu ar fi fost atât de puternică dacă în anul 2015 autoritățile din China nu ar fi răpit cinci editori care uh, publicaseră cărți critice față de China. Este foarte bine că Parlamentul European în această situație transmite un semnal clar și anume că China trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte drepturile omului pentru orice cooperare cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Arena are cuvântul din partea... Mulțumesc, doamna președintă. Conteste, uh, disputele din Hong Kong nu încetează. Și e vorba de proiectul de lege care autorizează extradarea, dar nu face parte din, decât uh, dintr-o singură revendicare între cele cinci. Milioanele de persoane care manifestă de trei luni se bazează pe susținerea Europei. Libertățile fundamentale, cum ar fi dreptul de a manifesta sau independența justiției, trebuie să rămână garanții pentru a apăra un stat de drept. Violențele autorităților chineze împotriva manifestanților din Hong Kong sunt disproporționate. Recurgerea la forță este o încărcare a normelor internaționale și a dreptului internațional. Nu putem doar să privim. Uniunea va susține pe cei care apără drepturile romului și statul de drept prin mijloace pașnice. Se pare că anumite state membre din Uniune au vândut material tehnologic care a servit la reprimarea manifestanților E vorba de materiale de supraveghere și gaze reclimogene. Din rezoluția noastră din 2019 vrem să se pună la punct un mecanism de control privind exporturile către China pentru a fi sigur că întreprinderile europene și ce exportă ele nu uh, contribuie la acest lucru. Unde suntem acum? La ultimele audieri din Parlament am auzit uh, mărturii ale activiștilor care se tem pentru viața lor, nu numai pentru libertatea lor. Ce mesaj le trimite lor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Vatmans de la Renew. Micro? Sorry, your microphone. It's not on. No, it's on, I okay. think. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, 15 weken. Stimate doamnă președinte, stimate doamnă comisar, de 15 săptămâni suntem martorii demonstrațiilor de la Hong Kong cu milioane de participanți, milioane de demonstranți care ies în fiecare zi pe stradă și cer mai multă democrație, mai mult respect pentru drepturile lor. Asta este ceea ce au spus și colegii înainte. Și ce primesc ca răspuns la aceste demonstrații? Represiune și gaze lacrimogene pur și simplu violență arbitrară din partea forțelor polițienești. Aceasta după ce s-a trecut prin intimidări, prin arestări și alte forme de violență. Trebuie să facem ceva, așa cum au spus-o și ceilalți colegi. O țară, două sisteme. Da, e o soluție foarte bună. E bine că s-a retras uh, acest proiect de lege, dar demonstranții vor mai mult. Hong Kongul nu poate să alunece pe o cale nedemocratică. Trebuie să-i spunem uh, Beijingului că aspectele de politică internă nu mai sunt interne în momentul în care nu se respectă drepturi universale. Și am două întrebări concrete, doamnă comisar. Cum uh, doriți să reîncepeți dialogul cu China? Noi ne-am dorit ca procesele să poată continua într-un mod pașnic. Dincolo de aceasta, e nevoie de o anchetă independentă după folosirea violențelor și demonstranții trebuie să poată să protesteze fără să le fie teamă pentru viața lor. Mulțumesc! Iar acum următorul vorbitor e domnul Beauty Cofer de la Aversi. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în urmă cu două săptămâni am vizitat Hong Kongul, am discutat cu diferiți uh, actori prezenți acolo m-am întors mai convins ca niciodată că, de faptul că Parlamentul European a făcut ceva adecvat în momentul în care, înaintea pauzei de vară, am declarat că suntem alături de populația Hong Kongului. Mișcarea pentru democrație și libertate în uh, Hong Kong continuă și cred că trebuie să se bucure în continuare de solidaritate din partea noastră. O țară cu două sisteme este un principiu care nu trebuie să fie periclitat de intervenția din partea Pekingului. Nu este suficient că a fost uh, retras proiectul de lege privind extradarea. Um, oamenii își doresc uh, și alte modificări, își doresc o anchetare independentă a, mai ales actelor violente din partea uh, forțelor de poliție. Își doresc de asemenea un sufragiu universal, o promisiune care le-a fost făcută din, uh, de 22 de ani și care nu a fost respectată uh, până acum. Este o promisiune pe care Pekingul uh, trebuie să o respecte și trebuie să susținem și noi um, această cerere. Democrația trebuie să învingă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Rivier. Mulțumesc. Uniunea Europeană, Parlamentul este extrem de activ și veghează la respectarea democrației în China. Evident, este o practică bună să respecte alegerea poporului și să denunțe violențele. Iar vegherea asupra Chinei este foarte bine și ar fi bine dacă s-ar face și în uh, Europa. Parlamentul European, Parlamentul Britanic, de exemplu, încearcă să blocheze o decizie luată de poporul britanic. Italienii vor să revină la ordine, la, la urne, dar nu se poate. În Franța, votul popular nu reprezintă nimic și se impun texte care îi aruncă pe uh, francezi în uh, stradă din cauza reformei pensiilor. Este nedemn de o adunare parlamentară ca a noastră iar dacă mergem pe drumul acesta, toate popoarele Europei se vor îndepărta și eu, democrația va muri. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Ana Fotica, de la ECR. Oui. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi susținem pe oamenii din Hong Kong Aceasta a fost atitudinea constantă a Parlamentului European încă de la începutul protestelor și de când s-a început cu violențele. Oamenii din Hong Kong au început și-au câștigat uh, prima bătălie pentru că proiectul de lege de extradare a fost retras. Însă toate părțile trebuie să respecte declarația din 1984 și mai ales Beijingul ar trebui să se abțină de la încercările de a lansa provocări în direcția Hong Kongului. Noi îi susținem în continuare pe oamenii din Hong Kong. Mulțumesc! Acum următorul vorbitor e doamna Villanueva de la GUE. La, în 2015, la finalul uh, manifestației din Hong Kong, vedem cum se termină lucrurile în diferite scenarii cu violență. Ieri, de exemplu, am văzut că au avut loc scene noi de violență, iar poliția a recurs uh, la turnurile cu apă împotriva manifestanților. Trebuie să fie foarte clar, spunem din nou, că susținem fără doar și poate dreptul la manifestări publice. E un drept fundamental în toate părțile lumii, iar în cazul acesta în Hong Kong. De aceea cerem să se cerceteze acțiunile poliției și să fie eliberați manifestanții pașnici. Drepturile fundamentale și drepturile omului sunt universale și indivizibile. De aceea trebuie să denunțăm mai și vrem să denunțăm acțiunea Comisiei și a Parlamentului European care vede și denunță încălcarea drepturilor omului în exterior, dar se uită în altă parte când se întâmplă în propria noastră grădină. Statele membre ale Uniunii Europene nu au nicio problemă să ajungă la acorduri comerciale cu China. Noi considerăm că e momentul ca Uniunea Europeană să aibă un plan strategic uh, legat de China, actualizat în relația cu această țară. Sigur că vrem dialog, invităm Parlamentul, Consiliul, Comisia Uh, China să garanteze drepturile omului și să le adapteze la secolul 21. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Tenant. Uh, micro, could you switch the micro on? Cu microfonul, vă rog. Vă mulțumesc doamnă președintă, fie credem în democrație și în libertate, fie nu. Dacă nu credem în aceste valori, această dezbatere nu are niciun rost. Dacă, dacă credem în aceste valori, ele depășesc uh, frontierele naționale, depășesc uh, frontierele europene și au un caracter universal violență din partea statului împotriva protestatarilor este inacceptabilă și nu putem accepta nici acte uh, violente din partea protestatorilor, protestatarilor. Însă, întrebarea este una simplă. Cine ar trebui să decidă cine guvernează Hong Kongul? Haideți să mm, uităm uh, istoria secolului XIX, care are consecințe până în zilele noastre. Răspunsul la această întrebare ar trebui să fie unul simplu. Uh, locuitorii Hong Kongului ar trebui să aibă același drept de care se bucură uh, toți oamenii când vine vorba de autoguvernare. Mulțumesc, doamna Santos. Obrigada, senhor presidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Lupta pe care am văzut-o pe străzi în mod pașnic la Hong Kong în ultimele luni este o luptă pentru libertatea de exprimare și de asociere, pentru drepturi civice și pentru democrație. Uniunea Europeană nu poate să rămână indiferentă în fața acestor uh, exprimări prin acțiuni ferme și trebuie să acționeze pe lângă autoritățile chineze pentru a le descuraja în folosirea violenței împotriva manifestanților. Trebuie ca Uniunea Europeană să folosească toate uh, instrumentele care stau la dispoziție pentru a evita deznodăminte tragice și pentru a face să înțeleagă autoritățile chineze că drumul violenței nu este, forț, nu este ceea ce trebuie să se întâmple în fața manifestanților și trebuie să se găsească o soluție pașnică la acest conflict. Trebuie să lansăm uh, și apelurile pe care le-au lansat alți uh, Um, de exemplu, lideri de uh, organizații și să preluăm aceste idei prin care se spune că nu este suficient să ne limităm la declarații de intenție, trebuie pași decisivi în direcția respectării drepturilor omului, statului de drept, a libertății de exprimare și de asociere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum are cuvântul domnul Gheta de la Renew. Doamna comisar, doamna președintă, stimați colegi, e vorba de curaj, de hotărâre, de lupta permanentă pentru libertate care marchează Hong Kongul. Nu numai că autoritățile chineze n-au uh, avut curajul să facă ce au făcut în piața Tiananmen, dar autoritățile locale au adunat decretul privind uh, tradițiile chineze. Trebuie să-i uh, lăudăm pe cei din Hong Kong și să ne bucurăm de această bu- bu- bucurie, de această realizare. Pentru că ce au realizat ei este o satisfacție pentru toată lumea, dar nu e suficient. Trebuie să susținem lupta pentru libertatea Chinei care este unul dintre principalii noștri parteneri economici, o putere a acestui secol. Avem obligația morală și putem să facem acest lucru. Putem, pentru că în brațele lor de fier cu domnul Trump, autoritățile chineze nu pot să-și permită să-și alieneze Europa pentru că au nevoie de Europa. Noi putem, noi parlamentari europeni, pentru că adunarea noastră este singura instituție din lume care este suficient de puternică și independentă și unită în apărarea drepturilor omului să facă față unui regim care a devenit cea mai mare, cea mai modernă și cea mai sofisticată dictatură. Putem să facem acest lucru pentru că vom avea posibilitatea să manifestând la tribun Sper că vom face acest lucru și fac apel la toate grupurile politice să atribuim premiul Saharov unui opozant chinez, domnului Ilan Toti, apărător închis al popului uigur, este și copilul și o mare figură a popului uigur. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Roberts. Roweț are cuvântul de la Verzi. Doamnă președintă, doamnă comisar, dragi colegi, în uh, vremurile trecute uh, cu caracter uh, imperial al Marii Britanii, țara mea s-a consider, se considera a fi apărătoarea mm, oamenilor liberi. Ieri am văzut că există protestatari, au fost uh, protestatari în fața consulatului britanic din Hong uh, Kong și pe bună dreptate, pentru că Marea Britanie are o, o, are o obligația de a proteja libertățile uh, civile din Hong Kong în temeiul declarației din 1984 retragerea proiectului de lege privind extradarea nu este suficientă pentru a calma spiritele din Hong Kong și dacă Marea Britanie nu reușește să apere drepturile cetățenilor din Hong Kong, cred că Uniunea Europeană poate să fie cea care apără caracterul universal al drepturilor omului, care cere uh, sufrajul, uh, un sufragiu universal în uh, Hong Kong. Noi ar trebui să devenim uh, apărătorii oamenilor uh, liberi, tocmai punând sub semnul întrebării um, o intervenție cu caracter imperial. Mulțumesc, doamna Bonifrisco. De. Mulțumesc, doamnă președinte. Tratatele Uniunii Europene ne unesc în, prin principiul inalienabil al democrației și al statului de drept. Constatăm însă cum China încearcă peste tot, în toate forurile, incluzând ONU, să încalce aceste drepturi uh, fundamentale, considerând că orice formă de libertate individuală nu este, de fapt, inalienabilă, cu pretextul suveranității naționale. Carrie le-am spus că concetățenii săi sunt o majoritate de violenți, fără susținere socială, fără interese economice. Cei care aduc uh, haos și amenințări mult mai rău decât uh, criza financiară, toate aceste exprimări sunt profund antidemocratice. Acțiunile poliției și autorităților din Hong Kong, care au fost controlate de autoritățile chineze sunt uh, pe puțin inumane. Deci noi ar trebui să răspundem la toate aceste evenimente fără timiditate, cu o declarație fermă politică a Uniunii Europene care să recunoască statutul special al Hong Kongului și care în același timp să dea un cadru relațiilor noastre viitoare cu China, care să se desfășoare în numele respectării drepturilor omului. Mulțumesc! spune doamna președinte. Are cuvântul acum domnul Colamușici. Da Mulțumesc. Aș dori ca în acest Parlament să discutăm statul de drept și principiile democrației în țările terțe Totuși, aș vrea să vă invit să vă gândiți la lipsa de stat de drept în Republica Croația. În Croația, 94% din persoane, conform sondajelor, cred că, de fapt, țara noastră este condusă de corupție. 76% din cetățeni consideră că avem un sistem de justiție prost sau foarte prost și sistemul de monitorizare din momentul uh, aderării la Uniunea Europeană nu este suficient. Lucrez în sistemul de justiție din Croația de 21 de ani. Am fost uh, judecător la Curtea Comercială și pot să confirm din experiența mea că societatea croată este extrem de coruptă. Și în primul și în primul rând trebuie să rezolvăm această problemă. Toate instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, trebuie să fie implicate și trebuie să apărăm chestiunile care țin de statul de drept și corupție din Uniunea Europeană, ca să putem discuta această chestiune în alte locuri. Următorul vorbitor este doamna Ms. Gill. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai mult de un milion de cetățeni din Hong Kong au ieșit în stradă pentru a-și apăra dreptul de a protesta și au fost întâmpinați cu gloanțe de uh, cauciuc și cu gaze lacri- lacrimogene, lacrimogene, chiar dacă nu au făcut altceva decât să ceară respectarea drepturilor omului. Și valorile apărate de acest protestatari sunt și valorile importante pentru noi. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să se gândească la toate instrumentele de care dispun pentru a-i sprijini pe cetățenii din Hong Kong în cererea lor de a obțină, de exemplu, sufragiul uh, universal și avem uh, posibilitățile de a ne exercita uh, influența asupra uh, Hong Kongului și asupra Chinei dacă China recurge la acțiuni violente împotriva protestatarilor și a liderilor uh, acestora. Aș dori să aduc aminte de, să vă aduc aminte de principiul o țară cu două sisteme politice care garantează uh, Uh, drepturile civile în Hong Kong în momentul în care administrația uh, Hong Kongului a fost preluată de către China în 1997. Uniunea Europeană are o responsabilitate față de cetățenii din Hong Kong. Trebuie să le confere um, dreptul de refugiați în Uniunea Europeană dacă în continuare vor face obiectul acțiunilor violente din partea Chinei. Domnul Berg. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim astăzi despre situația din Hong Kong. Eu cred că suntem cu toții de acord că principiul o țară, două sisteme pentru autoritatea din Hong Kong este cea mai bună variantă. Declarațiile înaltei reprezentante și al premierului canadian au susținut același lucru. Ei au cerut uh, autorităților uh, chineze și din Hong Kong să se recunoască reciproc acest statut special și că numai un dialog să fie întotdeauna soluția la aceste probleme. Cerințele de a avea o anchetă independentă a violențelor din ultimele luni, de asemenea, sunt legitimate. Aceasta este însă o posibilitate de a aborda lucrurile. Trebuie însă să avem grijă că guvernul chinez nu trebuie să fie adus tot timpul în situația de defensivă, pentru că astfel să, pentru ca să poată să se ocupe cu adevărat la uh, de găsirea unei soluții în Hong Kong. O, de, o găsire de soluție fără pierderea feței ar fi poate de preferat pentru a ajunge la rezultatele pe care le doresc cetățenii care sunt afară și scandează în piață și pentru a preveni o altă catastrofă ca din, cea din piața Tiananmen, ca să nu se repete și în acest caz. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Picula, de la SCD gospođo predsjednice mulțumesc foarte mult doamnă președintă sunt o sută de zile de când au început protestele în hong kong este cea mai mare criză în relațiile dintre Hong Kong și China din 1987. Deși proiectul de lege a fost retras între timp, protestatarii continuă să susțină cererile cu din ce în ce mai multă insensitate. Cer libertăți democratice mai mari și cer eliberarea protestatarilor închiși. Escaladarea violenței pe străzile din Hong Kong este îngrijorătoare. Sistemul juridic din Hong Kong ar trebui să funcționeze în conformitate cu standardele și legile internaționale. China, care își pune în aplicare reformele și pe are un rol pe scena mondială, a semnat uh, tratate internaționale privind uh, respectarea drepturilor omului. Deci trebuie respectate precondițiile pentru ca violența să înceteze, să continue dialogul între părțile interesate. este singura garanție pentru realizarea angajamentelor luate de China. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze, stimați colegi. Doriți să puneți o întrebare cu cartonașul albastră sau vreți să vă înscrieți la Catch the Eye? Vreți să puneți o întrebare? cu cartonașul albastru, cartonașul albastru. <clears throat> Domnul Piculu, acceptați un cartonaș albastru de la colegul din partea aceea? Da. Aveți 30 de secunde. Bună ziua, mulțumesc, domnule coleg. Ați descris foarte simplu situația din Hong Kong și ne-ați, făcut o, ne-ați dat o viziune istorică, totuși, ținând cont de problema statului de drept și importanța Chinei ca partener comercial și, în general, partener al UE, vedem că investițiile din Uniunea Europeană de către, făcute de către chinezi cresc și în Croația. Cum vedeți relația cu China ținând cont de problemele menționate? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sper să fim cu toții în stare să răspundem la această întrebare. Sper că vom reuși cu toții să răspundem la această întrebare. Cum să rezolvăm și cum să rezolvăm problema cu țările unde există bănuială că principiile democratice sunt în pericol? Care vor fi prioritățile noastre? Eu știu cursa pentru profit, interesul economic sau valorile eterne ale Uniunii Europene, principiile eterne. Dacă ajungem la un echilibru corect, poate putem influența îmbunătățirea standardelor în acele comunități în care standardele nu sunt respectate cum ar trebui. De noi depinde să alegem prioritățile. Mulțumesc foarte mult! Și acum să vedem la procedura Catch the Eye. Sunt cinci înscrieri. Trei au semnalat acest lucru electronic și sperăm că data viitoare toată lumea o să aibă carton, cardul electronic și o să folosim sistemul electronic. Vă mulțumesc foarte mult! Primul vorbitor este domnul Polciac. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că eu am fost unul dintre cei care am cerut cuvântul electronic. După părerea mea, ar trebui să susținem demonstrațiile pașnice în Hong Kong. Am uh, văzut uh, că au trecut 100 de zile care au scuturat Hong Kongul și care au și scuturat încrederea uh, de dialog între părțile implicate. Nu mai sperăm la soluție, um, iar protestatarii luptă pentru autonomia lor, pentru dreptul de asociere care este prevăzut în Constituția din Hong Kong. Sunt foarte bucuros că s-a retras proiectul de lege cu privire la extradare, dar cred că este rolul nostru să îi susținem în continuare pe demonstranții pașnici din Hong Kong. Violența s-a escaladat, uh, protestele au devenit din ce în ce mai violente și uh, situația a devenit periculoasă. Eu cred că ar trebui să apărăm drepturile omului chiar uh, și dacă aceasta o să ne coste. Trebuie să abordăm problema drepturilor omului atunci când delegațiile noastre merg în China. Cine altcineva să vorbească de așa ceva? Eu nu cred că se pot da la schimb drepturile omului față de oportunitățile de business. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Bart are cuvântul acum. Împreună cu alți uh, socialiști uh, europeni uh, și activiști laburiști, am semnat o scrisoare deschisă pentru a-mi exprima sol- solidaritatea față de eforturile de democratizare din Hong-, Hong Kong. Uh, susținem uh, um, protestele din Hong Kong pentru drepturi democra- democratice. Uh, Um, cerem încetarea uh, reprimării împotriva acestor proteste uh, și uh, susținem ideea introducerii unui drept de vot universal în Hong Kong și lansăm un apel mișcării sindicaliste de peste tot din lume să organizeze proteste de solidaritate cu protestele din Hong Kong. Susținem de asemenea organizațiile um, lucrătorilor din uh, Hong Kong și uh, cerem uh, eliberarea celor închiși în închisoare, inclusiv uh, uh, eliberarea lui Jeremy Tang. Această bătălie de a apărea drepturile democratice a tuturor lucrătorilor, mai ales când vine vorba și de drepturile uh, lucrătorilor europeni din Regatul Unit, uh, Um, nu trebuie să-și piardă din importanță în contextul protestelor din Hong Kong. Mulțumesc, domnul Wallace. Văd că în dezbaterea asta există mult dezechilibru. Nu toate protestele de acolo au fost uh, pașnice, pentru că a fost ex- existat mult amestec intern. S-au fost milioane de dolari care au venit din Statele Unite uh, în diverse grupuri ale societății civile. Că există chiar proteste ale unor protestan, protestatari care s-au întâlnit cu diplomați și sunt uh, mulți tineri uh, ieșiți în stradă care se îngrijorează din cauza lipsei de locuri de muncă, de finanțializarea orașului și de dominația de către oligarhia sectorului proprietății și economiei. China trebuie să facă față acestei forțe, dar Uniunea Europeană ar trebui să nu se mai amestece în afacerile interne. Hai să nu avem ochelari de cal în ce privește această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Da yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo sobre Hong Kong en la defensa de los derechos. Sunt de acord uh, cu apărarea drepturilor omului în Hong Kong și am vrea acest lucru să se facă și în China, dar îmi pare rău că dacă tot vorbim de drepturile omului, uităm de exemplu altceva, și anume un paradox. Acum o săptămână, doar o săptămână, doamna Mogherini era în Cuba în momentul în care a avut loc pe insula cobaneză o reprimare brutală ca puține altele dinainte, iar doamna Mogherini vorbea despre o, o Cuba extraordinară, o Cuba care ar fi o punte pentru Uniunea Europeană, pentru uh, America, Sud-America. Este un scandal discursul doamnei Mogherini. E complice cu dictatura sângeroasă care de 60 de ani apăsă, apasă poporul cobanez care de 60 de ani destabilizează America de Sud, susține tiraniile ca cea din Venezuela sau cea din Nicaragua sau cea care în general destabilizează America de Sud. Haideți să fim mai coerenți în ce facem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor de la Cash doamnă președinte. Eu condamn violența peste tot, oriunde în lume, pe orice continent. Însă, totuși, există ceva selectiv în legătură cu această discuție despre uh, protestele din Hong Kong și uh, acoperirea pe care au primit-o în Europa, pentru că se vorbește despre o, o versiune foarte simplistă, China, cea care uh, îi asuprește și cei care doresc libertatea. Lucrurile nu sunt atât de simple, există totuși dovezi de interferență străină. Foarte mult din furia celor din Hong Kong este îndreptată împotriva costurilor de viață care sunt extrem de ridicate. Însă mi se pare puțin ciudat că trebuie să mergem uh, pe jumătatea cealaltă a globului pentru a denunța represiunile poliției când am putea să apărăm drepturile democratice aici, de exemplu, um, de anumite evenimente din Franța, activități uh, violențe în, uh, împotriva um, prizonierilor din Spania, de asemenea. Unor, unii dintre noi, ei colegi, nu spunem nimic despre aceasta, dar susținem uh, re, eliberarea prizonierilor din Hong Kong. Da, sunt convinsă că e bine, dar trebuie făcut același lucru și în Franța și în Spania, peste tot, în toate țările care încalcă drepturile democratice. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum aș dori să-i dau cuvântul înapoi doamnei comisar Biencovska. Vă rog. Doamna președintă, stimați eurodeputați, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Cred că majoritatea dintre, dintre acestea au susținut uh, sentimentele și abordarea pe care o avem față de evenimentele în desfășurare din Hong Kong. Permiteți-mi Uh, să vă mulțumesc pentru că ați uh, păstrat acest subiect pe ordinea de zi. A fost menționat dreptul de vot uh, universal de mai multe ori și aș dori să vă aduc aminte că Uniunea Europeană susține implementarea dreptului fundamental care se referă la acest sufragiu um, universal. O asemenea reformă ar trebui să fie convenită de toți actorii politici, atât din Hong Kong cât și din Beijing această dezbatere um, a, cred că a demonstrat uh, cât de importantă este pentru Uniunea Europeană stabilitatea și uh, prosperitatea Hong Kongului. Însă, pentru Uniunea Europeană mult, și mai importantă este respectarea drepturilor om, omului și un, o să monitorizăm în continuare cu mare atenție impactul uh, Um, inclusiv asupra intereselor economice ale Uniunii Europene din uh, Hong Kong. Trebuie ca tensiunile sociale să fie depășite um, pentru, în beneficiul cetățenilor din Hong Kong și în beneficiul păstrării statutului de pivot internațional uh, a piețelor financiare a Hong Kongului. Aș dori ca în numele înaltei reprezentante, doamna Federica Mogherini, să exprim mulțumirea pentru prioritatea pe care o conferiți în continuare acestui uh, subiect și repet acest lucru, drepturile omului au un caracter universal și noi ar trebui să le uh, apărăm. Vă mulțumesc, am încheiat astfel această dezbatere și trecem la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi de astăzi, intervențiile cu durata de un minut. Primul orator este domnul Sokol. Hvala lijepa, gospođo predsedavajuća. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acum 30 de ani, a căzut uh, zidul Berlinului. Aceasta a pus capăt uh, unor regimuri comuniste, criminale și a deschis în același timp Europa Centrală și de Est către Uniunea Europeană. De atunci s-au făcut progrese foarte mari, însă cu toate acestea Uniunea Europeană a putut să fie un succes datorită politicii de coeziune, care este o formă de solidaritate și a permis mai multor țări din Europa Centrală și de Est uh, să se dezvolte și să, ajute la, să ajungă la un nivel de dezvoltare care să fie similar cu cel al uh, țărilor occidentale. Astăzi, mai uh, vedem diferențe, vrem să acoperim aceste lacune și să mizăm pe politica de coeziune, care este un adevărat succes în Uniunea Europeană. Este o politică ce ne va permite să răspundem la nevoile țărilor mai puțin dezvoltate, pentru ca ele să aibă aceleași șanse, aceleași posibilități și pentru ca să putem uh, continua cu toții în aceeași direcție. În același timp, ar fi bine să promovăm solidaritatea, pentru că fără solidaritate integrarea europeană nu are nicio șansă. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Lopez Aguilar din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamna președinte. În vara acestuia, la 15 august, au avut loc incendii de pădure în insula în care m-am născut, în Gran Canaria, iar costurile sunt de necuantificat și au devastat pădurile într-un mediu protejat. Uh, sunt peisaje naturale absolut extraordinare. 10.000 de hectare care au fost arse, 6.000 de persoane deplasate. Trebuie să ne gândim la limitele uh, recentului mecanism european de reacție în situații de urgență și de protecție civilă cu centru de protecție civilă, iar Spania a contribuit foarte generos cu două aeronave, într-un total de șapte aeronave și șase elicoptere puse la dispoziția acestui dispozitiv. Guvernul Spaniei a răspuns cu promptitudine, au uh, mobilizat o unitate de uh, urgență, dar e nevoie de o reacție europeană mai flexibilă care să permită ca Fondul European de Solidaritate cu are plagul lui cantitativ calificat pentru ajutor și cu o dată de regulamentul din 2012 trebuie să fie actualizat pentru ca Uniunea Europeană să fie realmente cu un răspuns imediat și solidar când are loc un asemenea incendiu catastrofal ca cel din Gran Canaria. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Și are cuvântul domnul Roșe de la Renew Europe. Poštovana predsedujoča, ne glede na intenzivne napore komisije. Vă mulțumesc, Doamna președintă, dincolo de eforturile susținute ale Comisiei Europene și a comisarului care se ocupă de uh, extinderea Uniunii Europene pentru depășirea tensiunilor din țările din uh, Balcanii de vest, um, lucrurile nu s-au îmbunătățit și asistăm, din păcate, la o destabilizare ulterioară în această uh, zonă. Uh, Tocmai de aceea aș dori să insist asupra următoarelor aspecte. În primul rând, uh, taxele vamale impuse de Kosovo asupra mărfurilor uh, importate din uh, Serbia, care nu fac decât să îngreuneze găsirea unei soluții durabile, chiar dacă o soluție durabilă la această problemă ar fi în beneficiul tuturor. Tocmai de aceea aș dori să cer Comisiei, Comisiei Europene să se implice în găsirea unei uh, soluții la această problemă și mai ales la înlăturarea taxelor respective. Vă mulțumesc. Domnul Alfonsi din partea verzilor are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În septembrie 2013, Parlamentul European a adoptat practic în unanimitate un raport la care am fost uh, autor cu privire la limbile pe cale de dispariție în Uniunea Europeană. Prin votul în acest, la acest raport, Parlamentul uh, s-a adresat de fapt Comisiei, care n-a făcut nimic de atunci, astfel încât multilingvismul nu mai apare niciuna din scrisorile de misiune ale viitorilor comisari. Parlamentul, de asemenea, a vorbit uh, cu statele membre în această decizie pentru ca să favorizeze limbile naționale, limbile regionale. Și totuși, în Franța, deja după atâta timp, Carta Națională de, a, drepturi, a Limbilor Regionale nu este ratificată. Ba chiar mai rău, domnul Blanquer a lansat o politică de, deschis uh, linguicidă pentru față de aceste limbi regionale. Parlamentul European are datoria să intervină față de această situație din statele membre. Respectarea patrimoniului cultural pe care reprezintă limbile noastre a fost cerută de către Parlamentul European și de către statele membre. Aș dori de aceea ca Uniunea Europeană să amintească guvernului francez poziția pe care au luat-o parlamentarii în Parlamentul European în 2013 pentru ca acest patrimoniu european să nu mai fie pe cale de dispariție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum din partea ID are cuvântul doamna Beniu. Stimați colegi, raportul unei asociații franceze, Generațiile Viitoare recunoscută de Ministerul Mediului, vorbea despre un pericol uh, mare reprezentat de pesticidele din Europa. Se arată că evaluarea pesticidelor nu ține cont de datele științifice, deși regulamentul european cere acest lucru. Trebuie să admite că pentru consumatorii și cetățenii europeni e o confuzie totală și legitimă sunt multe studii contradictorii și sunt studii orientate sau sunt, uh, se evite deliberat anumite date. Trebuie să facem un studiu independent de orice interes financiar sau ideologic și să permitem consumatorilor să se regăsească acolo, să fie cât mai bine informați. Trebuie ca studiul să fie exhaustiv și să se refere la perturbatorii endocrini care ne fac atâtea probleme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Iurghel are acum cuvântul de la ECR. 2 stycznia 2019 roku zostały zmienione wizy typu... Vă mulțumesc, doamna președintă. În data de 2 ianuarie 2000 2019 s-au schimbat condițiile de primire de viză pentru cetățenii din Bielorusia. Este posibil acum uh, solicitarea unei, vizi, uh, unei vize în scopuri uh, turistice, ceea ce a făcut ca numărul cetățenilor bieloruși care au vizitat zona de frontieră din Polonia să scadă. Tocmai de aceea, eu cred că ar trebui să introducem o procedură simplificată sau o procedură care să permită uh, vizite în zonele apropiate de frontieră. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Overgard. în urma votului a patru milioane de oameni de a ieși din Uniunea Europeană, acum liderii europeni constată că nu, sunt, nu este un succes Brexitul. Dacă îi aștept, întrebăm pe oamenii Europei dacă vor un acord de liber schimb sau un superstat european, o majoritate foarte mare se va exprima pentru liberul schimb. Însă de ce ar trebui să fie întrebați oamenii? Democrația nu este respectată decât dacă dă răspunsul corect. Eu vin uh, din uh, dintr-un context în care tatăl meu a fost în rezistență în timpul celui de-al doilea război mondial. Eu, de asemenea, vin dintr-o familie în care părinții mei au uh, lansat mișcarea eurosceptică daneză în anii 70 și am făcut campanie pentru a opri tratatul de la Maastricht. Deci cred că nu pot să fiu acuzat că nu sunt consecvent în uh, lupta pentru libertatea de exprimare și aș vrea ca Parlamentul să își facă datoria inițială de a fi farul democratic al Uniunii Europene, nu numai respectând decizia cetățenilor britanici, ci și respectându-i pe cei care sunt mai puțin reprezentați în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. Acum cuvântul uh, este al domnului Polceac din partea PP. Mulțumesc foarte mult pentru cuvânt. Am un minut în care vreau să vorbesc despre un conflict de interese dintre prim-ministrul Cehiei și concluziile auditorilor europeni. Comisia Europeană se ocupă de acest conflict de interese conform prelim- descoperirilor preliminare. Primul ministru este proprietarul unei firme care atrage fonduri europene prin diverse programe. În decembrie anul trecut, com- domnul comisar Oettinger a făcut niște observații preliminare arătând că această firmă folosește fonduri europene și este în continuare proprietatea primului ministru ceh. Auditorii Comisiei Europene de asemenea au descoperit legături cu primul ministru ceh și sunt foarte multe probleme apropo de modul în care sunt atrase fondurile. Totuși, aceste constatări preliminare nu au fost publicate de guvernul ceh și cer comisiei să publice concluziile finale ale acestor audituri referitoare la proprietarea, uh, proprietatea primului ministru asupra acestei chestiuni. Mulțumesc foarte mult și acum următor, domnul Palmer are cuvântul de la Socialiști și Democrați. Uh, Vă mulțumesc comunitățile cu venituri uh, reduse vor simți mai degrabă impactul uh, creșterii prețurilor la alimente. Nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele folosite în uh, documentul publicat de Regatul Unit privind situația creată ca urmare a unui Brexit fără acord. Săptămâna trecută am discutat cu părți interesate în acest domeniu și um, nimeni uh, în uh, referendul din 2016 nu a votat pentru prețuri mai mari în supermarketuri. Um, nu știu dacă domnul Johnson s-a bucurat sau nu de prânzul pe care l-a avut astăzi în Luxemburg, însă când vine vorba de uh, familiile Uh, care au uh, venituri reduse în, uh, în Regatul Unit, acestea se vor confrunta cu dificultatea de a pune hrană pe masa copiilor. Este foarte clar că un Brexit în lipsa unui, unui acord nu va face decât să agraveze situația tuturor acestor familii și tocmai de aceea nu putem permite să aibă loc un Brexit în lipsa unui acord. Vă mulțumesc. Domnul Botoș din partea Renew

doamnă președintă dragi colegi peste treizeci de ani de la oprirea acestei practici japonia a decis să reia um, vânătoarea comercială de balene ceea ce încalcă biodiversitatea legea cu privire la protecția ecosistemelor marine. Comisia noastră a cerut de mai multe ori și Comisiei Europene să ceară Japoniei să nu mai continue această practică, însă acordul de liber schimb cu Japonia nu are nicio prevedere pe această temă. Cu toate acestea, nu putem să stăm să asistăm pasiv la um, felul în care sunt omorâte balenele în scopuri comerciale. De aceea, colegii mei și cu mine am scris o scrisoare Comisarului pentru Comerț, întrebând dacă practicile Japoniei sunt conforme cu capitolul de dezvoltare din acordul comercial. Dacă nu este așa, cerem Comisiei să lanseze imediat procedurile necesare. Trebuie să nu mai celebrăm toate acordurile comerciale când acestea trădează în mod evident și cele mai bune practici în domeniul mediului. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum următorul vorbitor e domnul Guido Reil. Doamna președintă, dragi colegi, dragi colegi, mă bucură faptul să vă cunosc. Eu sunt nou aici în Parlamentul European și mă uh, miră anumite lucruri. De exemplu, ce am găsit uh, într-o locuință din uh, Bruxelles. Un bec, poate cei mai vârstă dintre dumneavoastră își aduc aminte de faptul că în urmă cu 10 ani aceste becuri uh, tradiționale cu lumină caldă au fost interzise. În momentul respectiv uh, se dorea obligarea consumatorilor să recurgă la becuri care, um, care consum mai puțin curent electric și um, biro, oamenii din uh, Bruxelles se pare că nu sunt foarte interesați de, aceasta, de aceste interdicții din partea Uniunii Europene și mi se pare un lucru foarte bun. În Europa mai există uh, cetățeni uh, care au încă judecata necesară și pot să ia decizia despre ce doresc să cumpere. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Jean Batschi din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. никакви екологични норми. Това е същата Турция, която нарушава споразумението за... Doamnelor și domnilor, e vorba de Turcia au fost uh, probleme tehnice înainte, ne cerem scuze. Din păcate, Turcia încalcă în continuare acordurile pe care le-a semnat cu Europa și amenință Europa să-i trimită migranți ilegali. Și în această Turcie, Volkswagen dorește să construiască o a doua uzină de producție. Nu este corect așa ceva. Eu vreau să-l întreb uh, pe premierul landului Saxonia Inferioară din Germania. Când sunteți sinceri dumneavoastră? Când veniți în fața noastră să vorbiți frumos sau când uh, luați decizii ca acestea despre producția în uh, anumite locații în care drepturile omului nu prea valorează foarte mult? Eu aș dori

sunt uh, în închisoare. Sunt în închisoare pentru simplu fapt că au fost implicați într-o luptă, într-o bătălie, într-o bătaie la care au participat și membrii ai gărzii civile care nu erau de serviciu. Procurorul a spus că a fost un atac terorist și deși uh, la nivel național au fost, uh, s-a renunțat la aceste acuzații, ei au fost condamnați până la 13 ani. În două, când doi eurodeputați au solicitat intervenția președintelui Juncker și a vicepreședintelui Timmermans, s-a spus că vor urmări din de aproape acest caz. Amnistia Internațional, Amnesty International s-a referit la această acuzație de terorism și s-a exprimat preocuparea pentru faptul că e vorba de discriminare împotriva acuzațiilor pentru ideologia lor. Poi mâine va avea loc o nouă audiere și de aici cerem noi comisii să urmărească acest caz îndeaproape și să ia măsurile necesare în statul spaniol și statul spaniol care nu acționează conform cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Sardone, următoarea. Uh, microfon. Switch on the micro. Microfon. Microfone. Vă rugăm cu microfon. Can I do? Ok, now it's good. Ah, ok, ah, okay. now it's good. Thank you. Ok. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, bună seara. Aș vrea să mă adresez președintelui Sassoli, chiar dacă dumnealui nu este aici prezent la această parte a plenarei. Am ascultat cu atenție declarațiile dumneavoastră la investitură și am avut senzația că există o obsesie cu migrația înainte de faptul că suntem cu toții pentru ceea ce fac ONG-urile, dumneavoastră ați spus că este necesar să-i primim pe migranți, fără să vă gândiți că o mare parte din cei care intră în Italia sunt clandestini și nu au de fapt drept să fie primiți acolo. Ați vorbit uh, împotriva politicii uh, porților închise după care, datorită stângii, uh, Italia a devenit uh, o tabără de refugiați, tabăra de refugiați a Europei. M-aș fi așteptat la puțină moderare în cuvintele dumneavoastră, nu la o tiradă pro-emigrație fără niciun fel de frână. Trebuie să o spun, uh, fără să fiu subiectivă, că tot timpul se spun lucruri frumoase, cuvinte goale, dar de fapt nimic concret din partea Europei. Noi am vrea o Europa mai puțin obsedată de imigrație, mai concentrată mai degrabă pe apărarea propriilor frontiere, așa cum o face Salvini în Italia. Și aș închide spunând că suntem obosiți de o Europa care tot critică Italia, dar nu a ajutat niciun pic țara noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! în conformitate cu regula 172 în timpul uh, intervențiilor de un minut. Nu se poate pune o întrebare cu cartonaș albastru. Așa că nu vă pot da cuvântul. Acum are cuvântul domnul Terci de la ECR, deci nu e, dar nu este în sală. Așa că îi dau cuvântul domnului Băsescu de la PPE, vă rog.

Doamna Iaruco de la EPP. Soproni képviselőként engedjék meg, hogy minden... Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate În calitate de reprezentant a circunscripției electorale din Sopron, aș dori să comemorez cei 30 de ani de la picnicul uh, european. Suntem mândri de momentul respectiv, uh, în urmă cu 30 de ani, când am creat unitate, am, lupt, am uh, contribuit la obținerea libertății pe continentul european, am deschis un orizont politic în urmă cu 30 de ani și este păcat ca momentul uh, respectiv să fie uitat și să asistăm la apariția unor noi diviziuni pe continentul uh, european. Din păcate, în continuare există milioane de europeni care nu au uh, acces la servicii de igienă de bază în casele lor. Cred că acest lucru trebuie să facă parte uh, din prioritățile programului de lucru a noii Comisii Europene, pentru că dacă nu vom reuși să găsim o soluție uh, pentru sărăcie, democrația nu va rămâne decât un uh, instrument care nu va putea garanta uh, respectarea intereselor uh, de bază ale cetățenilor europeni. Deci ar trebui să lansez un apel Comisiei Europene să facă ceva demn de realizările din urmă de 30 uh, de ani. Doamna Spurec, din partea social-democraților. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, ați auzit probabil de campania de denigrare a judecătorilor critici față de guvernul uh, polonez iar uh, domnul iar uh, ministru, viceministrul justiției din Polonia a, a, um, și-a dat demisia. Această comunicare pe care, de, de care a fost acupa, acuzat poate să fie considerată ca fiind uh, parte dintr-o campanie împotriva tuturor judecătorilor care rezistă la încercările a, guvernului de a a îi supune pe judecători dar în același timp procurorul general este și minister, ministrul justiției și supraveghează toate procedurile. Este momentul să se creeze o comisie de anchetă în, astfel încât să se poate asigura uh, proceduri independente. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Zoido Alvarez de la PP. Mulțumesc, doamna președinte am fost afectați în Andaluzia, Murcia, în comunitatea valenciană și în Castilia-La Mancha de o inundație foarte gravă. S-au contabilizat uh, foarte multe daune materiale și pierdere de culturi. Mii de persoane au fost evacuate din casele lor și, din păcate, am suferit pierderi de vieți omenești. Aici Europa trebuie să arate că este solidară cu miile de spanioli care au suferit consecințele inundațiilor. Pentru, vreau, vreau să folosesc acest moment ca să arăt că suntem gata să soluționăm consecințele uh, și de asemenea să mulțumim tuturor celor care au uh, intervenit. Pentru ei, doamna președintă, fac un apel urgent la activarea fondurilor europene de solidaritate. Europa trebuie să contribuie cu tot ce poate ca să facă față daunelor acestei situații dramatice și ajute să se revină la normalitate în cel mai scurt timp cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Garcia del Blanco de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult. Lupta împotriva schimbării climatice, înlocuirea energiilor tradiționale cu cele regenerabile este un rol pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană pentru că e vorba de supraviețuirea Europei, dar nu are rost ca această partidă să fie susținută doar de unele regiuni din Europa. Sunt multe țări și majoritatea țărilor sunt uh, de acord uh, să facă acest lucru și accelerează procedurile pentru a face această înlocuire. Multe dintre ele au proceduri de reconversie economică și socială în aceste zone, dar uh, n-a fost foarte mult succes. De momentul ca Uniunea Europeană să se implice mult mai mult pe, împreună cu guvernele naționale și să vină cu fonduri, nu numai fonduri economici, care sunt suficiente, dar și expertiză și evaluare și consiliere pentru aplicarea acestor fonduri în următoarea perspectivă financiară Uniunea să vină cu fonduri suficiente și nu numai cu porțiuni de fonduri. Uniunea Europeană s-a industrializat, Europa s-a industrializat pe bază de carbon, dar Uniunea Europeană Uh, a folosit acest lucru și mulți au pierdut viața și sănătatea din cauza carbonului. E o problemă nu numai de justiție socială, dar este și dreptatea istorică. Mulțumesc foarte mult! Domnul Haise, de la Socialiști are Microfon. Köszönöm uh, szépen, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președintă. în Uniunea Europeană dorim, am, considerăm că nu mai avem problema reprezentată de războaie, însă, din păcate, um, Europa este în continuare um, expusă și trebuie să se confrunte cu războaiele. Să nu uităm atacul Uh, Poloniei de către Germania, ceea ce a declanșat începutul celui de, de al doilea război mondial, chiar dacă războaiele erau purtate uh, mai de mult și dinainte. Mă gândesc la pactul uh, Molotov-Ribbentrop, care urmează să fie comemorat, marcat în urmă cu, în, după câteva zile, însă nu ar trebui să uităm dictatul de la München, care a avut loc uh, cu un an înaintea atacului uh, declanșat împotriva Poloniei și la momentul respectiv uh, democrațiile europene, mm, Regatul Unit, um, Franța au perm- i-au permis lui Hitler să dezmembreze Cehoslovacia. Au fost state care au permis această expansiune înspre est a Germaniei și aș dori să vă, aduc, să vă aduc aminte că în continuare, nici în zilele noastre, războiul nu este o afacere profitabilă pentru nimeni și tocmai de aceea trebuie să luptăm pentru pace. Mulțumesc, doamnă președinte. În toată Europa avem guverne care sunt împotriva dreptului la grevă. Iar în Grecia același lucru se întâmplă. Democrația nu este lăsată să se exprime din cauza încercării guvernului de a uh, reduce uh, dreptul la grevă. Se votează electronic acum dacă este uh, se, să se permită dreptul la grevă sau nu. Este vorba de o cale care nu poate fi tolerată. Există măsuri similare însă și în alte țări, Italia, Belgia, Suedia, toate în Uniunea Europeană guvernele acestea, de fapt, sunt împotriva lucrătorilor și noi suntem foarte îngrijorați în cazul în care ar apărea o nouă criză. Ce s-ar întâmpla? Drepturile lucrătorilor ar fi și mai uh, mult restrânse, iar drepturile uh, lor fundamentale uh, subminate. Guvernele de care spuneam fac eforturi disperate să treacă aceste legi, cel puțin în Grecia așa este. Lucrătorii sunt împotriva politicii guvernului, ei luptă pentru a avea sindicate care să poată să le apere drepturile care sunt împotriva legii capitalului uh, pur. Mulțumesc. Következő ülésre holnap kerül sor.